Good morning. Welcome everybody to this session. Bună dimineața, bună ziua tuturor la această reuniune a Comisiei, a Subcomisiei pentru Drepturile Omului și dacă permiteți voi continua în limba spaniolă pentru că putem să profităm de serviciile de interpretare. La începutul reuniunii de astăzi vom avea un schimb de opinii privind situația drepturilor omului din Siria, însă permiteți-mi în primul rând să salut alături de noi un grup de vizitatori, reprezentanții ai Camerei Superioare ai uh, Parlamentului uh, din India. Scopul vizitelor este să experimenteze multilingvismul din Parlamentul European și mă bucură faptul că au ocazia să asculte un număr atât de mare de limbi uh, astăzi și mă bucură faptul că ați ales să participați la această reuniune. Domnul Someșeca uh, conduce acest grup de vizitatori. Domnul este directorul serviciilor de interpretare din Camera Superioară a Parlamentului din India, deci bun venit! Cred că puteți observa că mai mulți membri ai uh, subcomisiei nu sunt uh, prezenți, participă la alte reuniuni care se desfășoară în același timp, de exemplu uh, grupul care se ocupă de situația din Balcani, se reunește în paralel și cunoașteți cu toții dificultățile întâmpinate acum în Balcani. Oricum, vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră și aș dori să spun bun venit și raportorilor uh, de uh, care sunt alături de noi. Aș dori să încep prin aprobarea ordinii de zi. De la ultima uh, reuniune din 15 octombrie nu a mai avut loc o sesiune plenară, deci nu am mai aprobat nicio rezoluție privind stațiile de urgență în ceea ce privește uh, procesul verbal al întâlnirii din 1 octombrie. Dacă nu există obiecții, acesta este considerat a fi adoptat. Și ordinea de zi este adoptată. Nu am nicio comunicare, deci putem trece la primul punct de pe ordinea de zi, un schimb de opinii privind situația drepturilor omului din Siria. În ultimele luni, atenția opiniei publice internaționale și a Europei s-a concentrat asupra crizei refugiaților, care este legată în mod direct de războiul civil groaznic care are loc în uh, Siria. Forțele proguvernamentale și forțele guvernamentale și ale statului islamic continuă să desfășoare atacuri împotriva zonelor uh, populate de civili. Uh, se folosește în continuare muniție și bombe cu dispersie. Uh, Grupurile extremiste, în mod special statul islamic, sunt responsabile pentru abuzuri sistematice și este vorba de atacarea civil, uh, civililor, atacarea copiilor, de asemenea um, forțele guvernamentale recurg la răpiri, la torturarea unor uh, oameni. Uh, mai multe rapoarte ne demonstrează că mii de victime au fost cauzate de muniție cu uh, dispersie folosită de la, din anul 2012 până la sfârșitul anului 2014 și acum există noi uh, dovezi referitoare la folosirea unor muniții cu dispersie de origine uh, rusă. Datorită naturii armelor folosite, populația civilă se află într-o situație și mai periculoasă în acest moment ne bucură faptul că putem să-i spunem un venit alături de noi, de noi astăzi domnei uh, Yasmin Nahlavi, coordonator pentru uh, so- societatea civilă siriană um, numită Rebuild Rethink, uh, cu sediul în Marea Britanie. Marea Britanie și astăzi dumneavoastră ne va vorbi despre protecția Uh, civililor. Apoi o vom asculta pe doamna Nadim Huri, uh, director adjunct al Human Rights Watch din uh, Orientul Apropiat și Africa de Nord. Dumnealui ne va vorbi prin Skype despre impactul muniției cu dispersie în Sia. Ne puteți auzi? Da? Foarte bine și noi vă putem auzi. Aș dori să aveți puțină răbdare. pentru a da cuvântul doamnei Yasmin Nahlavi, pe care o rog să respecte cele 10 minute pe care le are la dispoziție. Vă rog. Rebuild Society, a UK... Vă mulțumesc. Suntem o organizație cu sediul în în Marea uh, Britanie, Rebuild uh, Rethink, și reprezint de asemenea o organizație din care fac parte alte 100 de organizații civile. Știți că protestele uh, pașnice din 2011 au fost combătute cu forță de regimul Assad, încălcându-se drepturile civile, drepturile fundamentale ale civililor prin diferite mijloace de represiune. Știm foarte bine că forțele regimului Assad au încălcat uh, foarte multe drepturi fundamentale, au recurs la tortură, la viol, la răpiri și au încălcat și alte drepturi și libertăți uh, civile. Aceste fapte sunt documentate Uh, peste tot în Siria. Însă astăzi aș dori să mă concentrez asupra bombardamentele lipsite de discernământ ale regimului Assad și care sunt acțiunile dumneavoastră de ajutor pe care ați putea să le faceți. Deci, uh, victim, majoritatea victimelor uh, sunt civili, însă acest conflict nu este o problemă doar a Siriei, o problemă doar a Orientului Mijlociu, ci este o problemă globală care are un impact asupra dumneavoastră asupra securității Europei. Europei. Europenii se confruntă cu trei probleme majore care provin din Siria și aș dori să mă refer la fiecare dintre ele și la originile acesteia. În primul rând, în Siria se înregistrează cea mai gravă criză umanitară de după al doilea război uh, mondial. Statele membre ale Uniunii Europene au contribuit cu mai mult de 4 miliarde de euro în ajutor umanitar și noi, cetățenii Siria. Am dorit să vă mulțumesc pentru, să mulțumim pentru acest lucru. Însă, în ciuda acestui uh, ajutor umanitar, criza umanitară se uh, agravează. Mai mult de 75% din decesele din rândul populației civile au fost uh, cauzate de regimul Azad, Assad în urma bombardamentelor uh, aeriene cu diferite tipuri de muniție. și uh, acest lucru are un impact și asupra situației și a ajutorului umanitar. A doua problemă este cea a crizei refugiaților. Este o problemă care își are originea în Siria și se intensifică într-un uh, ritm uh, îngrijorător, văzând cât de greu este Europei să, față, să facă față acestei crize. Uh, am dorit să mulțumim în mod special uh, Germaniei și Suediei pentru faptul că au uh, primit mii și mii de refugiați din Sigen, însă din păcate nici acest lucru nu este o uh, soluție de durată. Noi am dorit să ne simțim și să trăim în siguranță în propria noastră țară. 75% din refugiații sirieni care au participat la un sondaj recent în Germania au declarat că au fugit de regimul Assad și de bombardamentele la care recurgea uh, acest regim. Există și o altă problemă și anume fundamentalismul, ex- extremismul care provine din partea statului islamic și care s-ar putea să se manifeste în Europa, însă chiar și această amenințare de fapt provine de la regimul Assad, pentru că din prima zi regimul Assad a a încercat să se prezinte ca singura alternativă față de, față de, de Occident. Din prima zi a eliberat, a încercat să demonstreze cât de civilizat este față de barbarismul celorlaltor grupuri rebele și până acum am văzut că regimul Assad de fapt nu atacă a, punctele a, controlate de statul islamic, ci din potrivă locurile unde există populație civilă. Deci dacă Europa ia în serios necesitatea de a combate terorismul, atunci trebuie să se concentreze asupra sursei acestui terorism, și anume uh, regimul uh, Assad. De asemenea, implicarea Rusiei în uh, Siria mm, întărește în mod indirect statul islamic. Până acum, atacurile rusești au uh, dus la 147 de decese și uh, rapoarte din luna octombrie demonstrează că ISIS a reușit să înainteze, să recupereze teren 10 km în jurul orașului Alep în urma declanșării atacurilor rusești. Deci avem aceste trei probleme care provin din uh, Siria, criza umanitară, cea a refugiaților și problema extremismului. Toate aceste probleme ne afectează pe noi, pe populația civilă din Siria și vă afectează și pe dumneavoastră, pe europeni. Deci trebuie să recunoaștem că dacă dorim să rezolvăm criza din Siria, trebuie să recunoaștem în primul rând că interesele noastre ale populației civile din uh, Siria sunt aceleași cu cele ale europenilor. Deci cererea pe care vă, apelul pe care vi-l adresez uh, este următorul. Dacă doriți să vă apărați propriile interese, trebuie să-i apără, apărați pe civilii din Siria. Prioritatea afirmată de ministrii de externe a Uniunii Europene de, în luna trecută este necesitatea de a proteja civilii. În Siria nu, ave, în Siria nu avem nevoie de mai multe bombe, ci de o mai bună protecție. Deci Mesajul nostru este să punem capăt uh, uciderii civililor din uh, Siria în urma bombardamentelor lipsite de orice discernământ efectuate de regimul Assad și acest lucru este posibil prin uh, garantarea unor zone unde să nu fie permise uh, uh, bombardamentele. O asemenea zonă ar, ar ajuta și eficientizarea ajutorului umanitar. Și aș dori să vă spun că majoritatea sirienilor nu-și doresc să fie guvernați de teroriști sau de tirani, ci, la fel ca toate națiunile de pe această planetă, ne dorim un, uh, o țară liberă uh, și democratică. Asemenea, zone în care să nu fie permise bombardamentele poate fi uh, creată uh, de uh, vecinii Siriei și punând pe primul plan protecția civililor, Europa va asista la descaladarea conflictului și va permite găsirea unei uh, soluții uh, politice. Am transmis un uh, mesaj puternic uh, Rusiei uh, care ar permite aducerea la masa negocierilor a tuturor părților implicate. Și dacă am, face, dacă am făcut acest lucru, aș dori să vă gândiți la anul 2013. Uh, singurul moment în care Rusia a participat la o soluție uh, politică a fost momentul în care s-a discutat despre interzicerea folosirii armelor chimice. Și nu văd de ce nu am putea să facem acest lucru din nou. Celor care sunt sceptici față de aceste zone unde să fie interzise bombardamentelor, aș dori să-i să, să le spun că nu cred că există o alternativă. Doar uh, ajutorul umanitar nu va rezolva această problemă. Acceptarea unui număr mai mare de refugiați de asemenea nu va rezolva această problemă. Dori să mulțumim pentru acest uh, ajutor națiunilor europene pe care îl furnizează, însă ele nu sunt soluții pe termen lung. De asemenea, bombardarea pozițiilor ISIS nu reprezintă o soluție pe termen lung. Bombardarea statului islamic fără protejarea uh, populației civile s-a dovedit a fi o eroare pentru că a permis până la urmă radicalizarea mai multor oameni. O soluție politică nu a reușit să furnizeze rezultate reale până acum. Noi, sirienii, sprijinim, ne dorim o soluție politică, însă în același timp este nevoie să creăm condițiile la fața locului care să forțeze regimul Assad să vină la masa negocierilor. În com- cred că în calitate de membri ai Subcomisiei pentru Drepturile Omului, sunteți cu toții de acord că dreptul fundamental este dreptul la viață și dacă nu reușim să garantăm acest uh, drept, nu putem discuta despre uh, respectarea altor drepturi fundamentale. Pentru garantarea acestui drept avem nevoie de impunerea și garantarea unor zone unde bombardamentele să fie interzise și aș dori să vă cer să treceți la acțiuni hotărâte pentru protejarea populației civile din Siria și eu cred că nu este prea târziu să facem ceva în acest sens. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Doamnă Nalavi, pentru intervenția dumneavoastră foarte hotărâtă și îi spun din nou bun venit domnului Nadim Hori. Îmi cer scuze, înainte am vorbit în spaniolă, mi-a dat seama că nu aveți uh, interpretare. Dumnealui este directorul ajunt a Human Rights Watch pentru Orientul Mijlociu și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 these new large-scale offensives and to ensure that some safe space uh, to. And I'll stop uh, here. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule Harry. Uh, ultimul uh, minut a fost, uh, ne-a fost greu să vă uh, urmărim, însă uh, uh, explicația pe care ne-ați furnizat-o cred că a fost uh, foarte utilă pentru că ne-a oferit uh, o imagine de ansamblu, deci am înțeles care este contextul pentru a putea discuta situația și acum aș dori să dau cuvântul colegilor uh, prezenți. Primul dintre ei, uh, prima doamna Lockpiller, vă rog frumos. Mulțumesc. Mulțumesc ambilor experți care ne-au făcut prezentările astăzi. Doamna Nalavi ați insistat asupra faptului că uh, trebuie ca aceste bom, uh, zone care nu se bombardează, nu se pot folosi bombe, să fie uh, instaurate. Deci întrebarea mea este cum puteți continua, cum credeți că trebuie să se procedeze pe viitor, pentru că uh, Uh, Rusia este foarte activă pe teren, deci mi se pare că e foarte greu de instaurat uh, astfel de zone uh, în care să nu se bombardeze. Și deci, așa cum a spus și dumneavoastră, acțiunile noastre nu au fost încununate de succes până acum. Și apoi o întrebare pentru domnul Hurry, o întrebare de clarificare. Bombele cu muniție, bombele cu fragmentare folosite în Siria, de unde provin? Știți cumva? și cum se face că folosirea acestor bombe nu a fost interzisă în uh, toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Grupul Verzilor a încercat uh, să întocmeze o rezoluție, să întocmească o rezoluție împotriva uh, crimelor săvârșite în uh, Siria de către regimul Assad, dar din păcate nu am reușit să obținem o majoritate. Aceasta s-a întâmplat însă înainte ca Rusia să intervină militar și să se implice militar uh, în conflictul din Siria. Și nu am uh, reușit uh, nici măcar uh, în această vară, când s-a discutat rezoluția ONU, să dăm un nou impuls acestui proces. Noi am considerat că după ce Rusia s-a implicat, uh, acțiunile noastre sunt și mai greu de dus până la bun uh, sfârșit. Nu știu cum uh, consideră situația celelalte grupuri politice, însă este foarte clar că, indiferent de faptul dacă obținem o rezoluție sau parlament sau nu, e vorba de crime foarte grave, crime împotriva omenirii săvârșite de către regimul Assad și a coliției săi. Deci, Mm, probabil că nu va exista, deci va, va exista impunitate. Ați vorbit despre o organizație care se numește să Rebuild and Rethink, să reconstruim și să regândim. Deci, uh, pentru societatea civilă, probabil că cea mai mare uh, misiune va fi să reconstruiască această țară. În ce privește uh, regimul Assad, probabil că termen lung uh, nu va putea uh, Uh, să continue până la sfârșit uh, fără a fi pedepsit. Uh, aveți o idee în legătură cu un tribunal sau o instanță care ar putea să judece crimele săvârșite în Siria? Pentru că Consiliul de Securitate ONU nu a deferit cazul Curții Penale Internaționale. Deci avem o dezbatere aici. Ar trebui să rămânem în continuare pe Consiliul de Securitate ONU sau ar trebui să fie un tribunal hibrid? a spus la Parlament, a spus că Parlamentul uh, se implică, doamna Mogherini uh, vorbește foarte des cu ministrul de externe uh, din Germania, dar probabil că ar trebui să-l implicăm în dezbatere și pe ministrul de externe rus, pentru că poate că astfel de acțiuni vor permite să-i ocrotim pe civili. În ce privește criza refugiaților, Duminică, domnul Juncker a convocat un uh, summit de urgență. Se pare că sirienii uh, ajung în Europa prin uh, Balcanii Occidentali. Ce mai putem, ce pot să mai spun? Eu solicit statelor membre să sau ar trebui să solicităm statelor membre să facă față angajamentelor, să le îndeplinească și să-i uh, împartă mai bine atunci când sosesc în uh, Grecia, deci ca refugiații să fie înregistrați acolo și uh, după aceea să poată fi împărțiți între statele membre. Dar, din păcate, angajamentul statelor membre vizează doar 120.000 de refugiați, ori ministrul de afaceri externe de la Luxemburg vorbea de faptul că mai puțin de o, 100 de uh, refugiați care au fost împărțiți, uh, spune vorbitoarea. Deci uh, e o diferență foarte mare. Mulțumesc, doamnă Lockpiller. Domnul Macher acum are cuvântul. Mulțumesc. O să vorbesc în olandeză. Aș dori uh, și eu să spun că sunt de acord cu ce spunea doamna Lockpiller. Cred că Uh, Rusia are o răspundere foarte uh, mare în situația de față. Uh, situația din Alep este foarte îngrijorătoare. În ultimile săptămâni, zeci de mii de persoane au părăsit orașul și acum sosesc primii dintre ei Uh, în uh, regiunea Balcanilor și după aceea în uh, Europa. Deci este criza umanitară cea mai serioasă, cea mai gravă de la al doilea război mondial încoace. Și această criză are un impact direct asupra statelor membre și asupra noastră tuturor, pentru că va trebui să facem față acestui flux mare de refugiați și este o provocare foarte mare pentru noi. De asemenea, am impresia că intervenția militară din Rusia nu îmbunătățește situația, uh, ci din contră. Și situația umanitară a persoanelor respective se înrăutățește. Felul, molul arbitrar în care bombele cu muniție și aceste bombe de tip uh, butoi sunt folosite și care duc la victime civile ne îngrijorează foarte tare. Nu închipui că există cineva pe planetă care să înțeleagă astfel de acțiuni sau care să-i sprijine pe cei care să vârșesc astfel de, de, de fapte. Mm, unii îl susțin pe Assad uh, pentru că consideră că are curajul să se ridice împotriva statului islamic și a lui Daesh, dar uh, procedând astfel uh, sprijină și unul dintre cele mai sângeroase regimuri dictatoriale din lume. Și, de fapt, acesta este punctul de plecare. De aceea avem acest flux imens de refugiați. Deci răspunderea Rusiei este foarte mare, dar știm că și în alte conflicte în care domnul Putin a intervenit, știm din experiență că nu e ușor să exercităm presiunea asupra lui. Dar cred că împreună cu prietenii noștri din Statele Unite ar trebui să încercăm să exercităm presiunea asupra lui Putin. Pentru că Mm, avem totuși uh, legislația internațională, principiile internaționale, uh, avem obligația de a-i uh, proteja pe cei care se află la ananghia căror viață este în pericol, dar este foarte greu ca aceste principii să fie respectate. Mă întreb cum poate proceda comunitatea internațională pentru că probabil că ar trebui să uh, uh, optăm pentru o intervenție la fața locului, pe teren și nu văd deocamdată profilându-se o astfel de uh, intervenție. Am putea încerca să stabilim, să construim un coridor de securitate la granița nordică cu Turcia. Mă întreb dacă considerați că e o opțiune fezabilă. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în acest sens. Aș mai dori și să uh, sprijin uh, și întrebarea doamnei Lofiller. Cred că, într-adevăr, ar fi bine să avem o uh, zonă în care să nu se poate bombarda, dar întrebarea este cum poate fi pusă ea în aplicare. Mulțumesc, domnul Demesmacher. Domnul Henkel are acum cuvântul. Ah, thank you very much for coming and, uh, Mulțumesc foarte mult pentru prezentare pentru că ne-ați prezentat această situație îngrozitoare care este insuportabilă, ne tulbură. Aș avea doar o întrebare în legătură cu numărul de refugiați care urmează să ajungă în Europa. Spuneați că pentru a pune capăt acestui flux de refugiați trebuie să îl dăm jos pe Assad dacă nu se poate, ce putem face? Ce altceva putem face pentru a pune capăt acestui uh, val imens de refugiați? Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția subcintă. Avem acum ocazia de a-l asculta pe domnul Patrick Costello, care este, se ocupă de uh, la Comisia Europeană de, la, de, de relațiile cu Siria și cu Orientul Mijlociu. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Mulțumesc! Foarte pe scurt, aș dori să trec în revistă situația uh, privind drepturile omului. Situația rămâne foarte tulbură. Aș dori să vă reamintesc că e vorba de uh, cam 250.000 de uh, morți, 5 milioane de persoane uh, strămutate pe plan intern și uh, 4 milioane de refugiați. A fost uh, uh, publicat un raport uh, în august care arată că uh, cifrele continuă să crească și că majoritatea uh, victimelor acestui conflict sunt uh, femei și copii. Se, se săvârșesc uh, zilnic de către guvern dar și uh, grupuri uh, înarmate uh, nestatale. Uh, e vorba de uh, crime împotriva umanității și, așa cum s-a spus de la publicarea raportului, situația s-a înrăutățit, înrăutățit. Consiliul a subliniat faptul că intervenția militară de către Rusia și uh, atacurile ateriene, aeriene nu pot uh, face decât să înrăutățească uh, situația, ceea ce nu va rezolva problema. Și în uh, concluziile Consiliului există o concluzie legată de grupurile teroriste desemnate de către ONU, care ar putea să prolungească uh, Uh, procesul și să agraveze criza umanitară, la fel ca și intervenția rusească. Și așa cum au uh, uh, spus și eurodeputații, întrebarea care se pune este ce putem noi face. Bineînțeles că Uniunea Europeană și instituțiile europene și statele membre vor continua așa cum trebuie să facă uh, tot ce pot pentru a uh, ușura situația umanitară, vom încerca să sprijinim refugiații, vom continua să fim cel mai mare donator în condițiile în care uh, sistemul de întrajutorare, deci uh, situația umanitară este extrem de gravă. Sprijinim uh, această anchetă atât uh, din punct de vedere financiar cât și instituțional și avem mai multe proiecte pentru a sprijini organizațiile societății civile și uh, militanții pentru drepturile omului din Siria. Bineînțeles că din motive evidente nu o să pot să vă dezvălui toate amănuntele uh, care sunt uh, top secrete, dar așa cum ați spus uh, și dumneavoastră, toate eforturile noastre nu vor uh, soluționa criza și nu vor rezolva problema. Uh, încă o dată, Consiliul a subliniat foarte clar că singura soluție uh, va fi doar un proces politic care să ducă la o tranziție pașnică care să se bazeze pe uh, principiile de la Geneva. În situația în care există mai mulți actori internaționali și regionali în uh, conflictul din Siria, e nevoie de un dialog între acești actori regionali și internaționali și trebuie să se instituie uh, un climat de încredere uh, pentru ca toți acești actori din afara, dar și din interiorul Siriei să uh, se așeze la masa negocierilor și să uh, găsească o soluție pentru a opri conflictul. S-a spus deja că cei care au uh, o influență asupra părților, ar trebui să sublinieze foarte clar în atenția regimului Assad că punerea în aplicare a rezoluției 2139 a Consiliului de Securitate ONU ar trebui uh, să se facă pe deplin. Dar această implementare nu se poate face fără a dialoga și cu rușii și cu alte părți care au influență asupra regimului și care sprijină acest regim. Și de asemenea, și dialogul cu actorii care sprijină opoziția este necesar. Deci, la dezbaterea între miniștrii de externe de săptămâna trecută, Uniunea Europeană a luat o decizie foarte clară în ceea ce privește nevoia de a sprijini uh, dialogul cu toate aceste părți pentru a încuraja participarea în procesul ONU. Pentru că până la urmă va fi singura cale pentru a obține o soluție politică. Și accept tot ce s-a spus în această dimineață, că deocamdată va fi greu, situația pare destul de imposibilă, însă cred că miniștrii de afaceri externe ai Uniunii Europene consideră că este singura modalitate pentru a pune capăt până la urmă acestui conflict. Va trebui să facem ce putem pentru a-i uh, ocroti pe civili uh, în contextul în care războiul continuă. Singura formă de protecție până la urmă va fi uh, soluția politică. Costello, hemos estado intentando... Mulțumesc. Încercăm să restabilim uh, legătura prin Skype cu domnul Huri, dar mă tem că nu am reușit. Vom încerca să luăm contactul cu interlocutorul nostru înainte de sfârșitul acestei discuții. Înainte de a da cuvântul doamnei Nahlaui, aș dori să explic poziția subcomisiei noastre pentru drepturile omului în legătură cu astfel de situații. Am, prezent, am făcut deja declarații publice în acest sens și am condamnat utilizarea acestor tipuri de bombe, am cerut ca aceste muniții să nu mai fie folosite, sunt interzise. Deci e clar, există o convenție care interzice folosirea acestor tipuri de arme și care precizează de asemenea faptul că toate țările care toate țările membrele Uniunii Europene trebuie să facă toate eforturile pentru a descuraja folosirea acestor tipuri de armament de alte țări. Așa cum a spus domnul Costello, încercăm uh, să purtăm un dialog cu diferitele părți, mai ales uh, cu cele care pot avea influență asupra uh, celor implicați direct în conflict, pentru a pune capăt utilizării acestui tip de muniții care sunt folosite împotriva populației civile, pentru că civilii sunt principalele victime. Și în cadrul acestui dialog am încercat să vedem cum putem să-l ducem pe Assad în fața unui tribunal care l-ar putea judeca pentru crime de război. Iată care sunt inițiativele noastre și, bineînțeles, trebuie să folosim toate instrumentele de drept care ne stau la dispoziție pentru a duce în fața justiției ca să fie judecat pentru crime de război și, pe de altă parte, trebuie să ne asumăm această responsabilitate ca țări democratice, este interesul nostru să insistăm asupra protecției civililor din Siria, civili care sunt masacrați astăzi în această țară. Civili încearcă să fugă din Siria, să ajungă în Europa. Noi trebuie să încercăm să facem tot ce putem pentru a le ușura situația. Iată. Cei care fug din Siria nu mai pot să suporte situația de pe teren, bombardamente, încălcări ale drepturilor lor. Sunt oameni care vin aici la noi și noi nu mai suntem capabili să ne punem de acord în legătură cu măsurile pe care trebuie să le adoptăm, mai ales în ceea ce privește statutul pe care trebuie să l acordăm acestor persoane și pentru a le integra în societățile noastre. Iată ce am avut de spus. Cred că suntem de acord în mare parte. Doamna Nalawi, aveți cuvântul dacă doriți să um, trageți concluziile acestei discuții. Mulțumesc. Okay. Uh, thank you. Vă mulțumesc. Numai puțin spun din nou, salut din nou pe interlocutorul nostru pe Skype, domnul Houri. Uh, Mrs. Lockiller and Mr. Demesmaker, well, Okay, we had an intervention also from... Am avut o uh, intervenție din partea domnului Henker și din partea Serviciului de Acțiune Externă. Acum dau din nou cuvântul doamnei Naclaui și apoi vă dau din nou cuvântul dumneavoastră, domnule Hori, pentru ultimele observații. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări, pentru dezbatere și mă bucur că suntem de acord pentru că recunoaștem care e problema și recunoaștem că civilii trebuie protejați. Deci ne aflăm uh, pe... Avem o poziție comună. Dorim o soluție politică în Siria. Nu există... Soluția nu poate fi militară, dar având în vedere cum merg lucrurile acum, nu există perspectiva unei uh, soluții posibile. Așa că punem această soluție a zonei fără bombardamente uh, Um, în discuție ca fiind singura posibilitate și cea mai ieftină metodă pentru că țările pentru țările dumneavoastră, dar este și metoda cea mai eficace pentru a proteja civilii, având în vedere faptul că marea majoritate a civililor din Siria uh, sunt uciși prin bombardamentele aeriene. Deci trebuie să purtăm un dialog cu Rusia și cu alți actori, inclusiv uh, cu uh, opoziția, dar nu trebuie să uităm că dialog am tot purtat și deja există rezultatele acestui dialog, rezoluția 2118. Deci am reușit să ducem părțile la masa negocierilor și ne-am pus de acord în legătură cu un cadru juridic pentru a pune capăt folosirii armelor chimice, dar nu s-a respectat acest acord și în continuare nu este respectat în la fel și cu rezoluțiile 239-2165 în legătură cu Uh, interzicerea uh, bombelor cu dispersie. Deci sunt uh, acorduri continuu încălcate. Deci avem un dialog, dar deciziile luate în cadrul acestui dialog nu sunt respectate. Așa că Mm, trebuie să depășim faza dialogului și să ne concentrăm pe aplicarea deciziilor luate în cadrul dialogului care a avut deja loc. Cum în legătură cu zona fără bombe. Am văzut, mi a spus întrebări în legătură cu modul în care se poate realiza aceasta. Este soluția cea mai puțin intervenționistă, cea mai ieftină și cea mai eficace. Modelul pe care îl propunem este să uh, folosim o opțiune care uh, Um, prin active navale din Marea Mediterană, de exemplu, cerem guvernului britanic să folosească active militare din Marea Mediterană, care există deja acolo pentru a lupta împotriva statului, examen, um, statului islamic, care să bombardeze pentru a descuraja. Adică dacă regimul Assad ar uh, dori să încalce bomba, uh, zona fără bombardamente, atunci noi am uh, realiza un bombardament unic împotriva activelor regimului Assad, a regim, um, ca reacție. Nu ar fi nevoie astfel de o intervenție pe teren. Noi nu dorim intervenții pe teren, pentru că sirienii pot să facă ce e nevoie pe teren. Noi dorim protecție uh, din aer dorim de, în ceea ce privește un coridor de securitate, bineînțeles ar fi bine să există o zonă în care sirienii să fie protejați în Siria, dar să nu uităm că crearea unui coridor de securitate trebuie să pornească de la uh, premisa că trebuie să protejăm civilii din aer, pentru că așa sunt uciși civilii. Deci, oricum e nevoie de o zonă fără bombe. Trebuie să închei. Da, în legătură cu rolul Rusiei. Ați spus că unii laudă Rusia. Mă bucur că să menționat acest lucru. Rusia nu atacă pozițiile statului islamic în Siria. Foarte puține dintre bombardamentele Rusiei uh, au vizat uh, activele statului islamic. Au fost însă bombardate spitale și alte obiective civile. Um, intervenția Rusiei arată că Assad în momentul de față a pierdut mult teren. Assad nu mai are capacitatea de um, a acționa, de aceea folosește forțele aeriene ruse pentru că e disperat um, armata sa a fost redusă la o treime din armata inițială, de aceea uh, Assad folosește Rusia, Iranul și gruparea Hezbollah. De aceea trebuie să acționăm robust pentru a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 drepturilor omului în Siria. Vă mulțumesc tuturor invitațiilor, mulțumesc uh, reprezentantei uh, Serviciului de Acțiune Externă. Doriți să mai spuneți ceva? Vă rog foarte pe scurt. Da, foarte pe scurt. Pentru că domnul Hurin nu mi-a ascultat intervenția în care spuneam că este absolut necesar să abordăm cu rușii tocmai această problemă a protecției civililor. În interesul nostru al tuturor. Niște de externe au căzut de acord, citez, că uh, atacurile recente ale rușilor, dincolo de grupurile teroriste, uh, ne uh, preocupă și trebuie să se oprească imediat. Escaladarea conflictului duce la prolungirea lui și agravează situația umanitară și face să Uh, continue radicalizarea. E nevoie de o dezescaladare a conflictului și Rusia trebuie să-și concentreze eforturile pe obiectivul comun de a obține o soluție politică la conflict. În acest context, cerem Rusiei uh, să participe la eforturile de um, construirea încrederii conform rezoluției uh, 2139. Deci, Trebuie să amintim rușilor responsabilitățile lor și pentru protecția civililor. Este evident acest lucru. Mulțumesc. Again, this... Vă mulțumesc pentru faptul că ați clarificat această poziție a Sergiu de um, acțiune externă a diplomației europene. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem. Okay. Welcome again. We're ready. Reluăm lucrările și trecem la al doilea punct de pe ordinea de zi. Este un subiect foarte important și anume situația drepturilor omului din Tibet. Problema drepturilor omului din China și în cadrul Chinei, în mod specific în Tibet, a fost o preocupare a Parlamentului European de mult, um, așa cum s-a văzut și în diferite rezoluții. Schimbul de opinii de azi este o oportunitate de a auzi care este situația actualizată în Tibet și în legătură cu minoritatea tibetană. Situația rămâne complicată în ceea ce privește libertatea de exprimare, um, de um, reuniune și uh, drepturile economice, culturale și sociale. Au existat uh, cazuri de autoimolare, au fost uh, restrânse drepturile nomadilor tibetani și nu li s-a permis să își practice stilul de viață tradițional și reprezintă provocările adesea în identității tibetane. Um, mulți tibetani au fost arestați arbitrar și uh, au fost acuzați uh, de um, a fi creat probleme la adresa ordinii sociale. Păstre tratamente și tortura au loc în continuare în mod regulat. Accesul presei independente naționale a statului diplomatic și a observatorilor a fost restricționat și reprezintă și este o provocare să știm exact care este situația. Trebuie să remarcăm faptul că China nu a fost uh, stigmatizată de noi sau de comunitatea internațională. Preocupările noastre sunt legate de ideea că drepturile omului sunt universale și uh, China s-a angajat să protejeze drepturile minorităților, inclusiv în, prin Constituția sa. Număr mare de amenamente la raportul Comisia Afacerilor Externe în ceea ce privește relațiile UE-China, pentru care raportul este domnul Belder, se referă la preocupările noastre legătură cu situația drepturilor omului din Tibet. Astăzi avem uh, experți invitați care se vor concentra pe diferite aspecte ale drepturilor omului din Tibet în prezentările lor uh, și schimbul nostru de opinii de astăzi um, este o contribuție la uh, vizita domnului Lambrinidis, trimis special al UE Um, în cadrul dialogului uh, UE-China privind drepturile omului din noiembrie. Dau mai întâi cuvântul doamnei Marie Holzmann, președinte a Asociației Solidaritate cu China și care se ocupă de drepturile omului în China. Uh, dânsa este jurnalist independent și fost profesor la Universitatea din Paris. Prezentarea sa se va concentra pe contextul mai larg privind politica guvernului chinez în Tibet și uh, în contextul uh, relațiilor UE-China. Aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc! Preferiți să preferați să vorbesc engleză? Nu, avem interpretare. Dar sunt mai mulți anglofoni în sală. Ok, Well, um, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat și pentru că mă ascultați. După cum ați auzit, sunt un specialist în China, nu un Tibet, însă cazul Tibetului este foarte important pentru noi pentru că ne ajută să înțelegem politicile din uh, China și este util să înțelegem privirea de ansamblu, ansamblu privind represiunea din uh, Tibet pentru a-i putea ajuta mai mult pe tibetani în lupta lor pentru a obține un grad mai mare de libertate, de autonomie și de o situație mai normală privind drepturile omului. Situația din China a evoluat foarte mult, uh, s-a schimbat foarte mult în ultimii doi ani, într-un mod foarte ciudat. Ne așteptăm că odată cu uh, prosperitatea, guvernul uh, chinez s-ar relaxa mai mult, însă aș dori să vă dau câteva exemple a unor evenimente care s-au petrecut peste vară pentru a înțelege care este contextul actual din China. În Tibet, au fost înregistrate foarte multe vești uh, triste, din păcate. Ultima auto incendiere datează din august 2007, uh, o femeie în, uh, de 24 de ani și trupul său a fost luat de poliție astfel încât uh, familia să nu o poată îngropa. Este o practică tot mai răspândită în China. Un alt un alt eveniment a fost decesul în uh, închisoarea lui Gieci pe 19 iulie, la doar două luni după arestarea sa și foarte mulți oameni s-au întrebat dacă nu cumva această persoană a fost uh, torturată. Apoi, pe 3 iulie, s-a aflat despre Uh, decesul uh, lui Tenzin Dele Rinpoche, un călugăr care a făcut foarte multe lucruri pentru uh, educația tibetanilor, era foarte iubit de tibetan și probabil că pentru că a fost atât de iubit a fost arestat, apoi a fost condamnat la închisoare pe viață, la moarte, apoi din nou la închisoare pe viață și a decedat în închisoare după 13 ani de închisoare. Tenzindele Cărin Poșe a fost primul condamnat la moarte după preluarea puterii de Hu Jintao, predecesorul președintele actual, Xi Jinping. Acesta fusese primul său gest care ne mm, prezintă foarte clar care este atitudinea autorităților uh, din China față de uh, Tibet, pentru că vedem că o persoană atât de iubită a fost condamnată la moarte pe probe atât de uh, ne, uh, nebasate pe realitate, a fost acuzat că ar fi recurs la bombardamente, ar fi sprijinit uh, activități teroriste și așa mai departe. Deci aceasta este situația de represiune din Tibet și din 2001 uh, s-a manifestat accentuarea reprimării în 2011 după uh, sosirea lui uh, Xi Jinping. Însă, dacă comparăm, cu, comparăm situația din Tibet cu Xinjiang, poate situația este chiar mai gravă, pentru că tibetanii se bucură oarecum de protecția lui Dalai Lama și de faptul că toată lumea este cu ochii pe Tibet, ceea ce probabil previne violența excesivă. În Xinjiang situația este mult mai complicată pentru că acum uigurii au devenit o adevărată minoritate. Doar 13% din uguri se mai regăsesc în capitală, 75% sunt chinezi Han, în Caraiman 80%, în Coroman uh, doar 20% de uiguri au mai uh, rămas uh, prezenți. Deci, faliile de divizare între etnii, între etnii au devenit foarte clare, însă reprimarea din Xijian este mult mai puternică decât în Tibet. De exemplu, în anul 2014, conform informațiilor de care dispunem, 400 de persoane au fost ucise uh, pentru că au fost uh, împușcate de uh, polițiști în acțiune sau au fost condamnate la moarte în urma unor așa numite acte teroriste. Uneori, într-adevăr, a fost vorba de acte teroriste pentru că politica pașnică a, a, din Tibet nu este urmată întotdeauna și de uiguri, uiguri Poate ați auzit de uh, incidentul din Bangkok din această vară. Se pare că a fost uh, cauzat de un terorist uigur care protesta împotriva cooperării Thailandei cu China, care repatria uiguri în China. Aceste atacuri, din păcate, se, sunt, se întâmplă destul de, de des în această provincie. 18, 50 de morți au fost înregistrate în asta de 18 septembrie. Și ce doresc să spun prin aceste lucruri este că lupta pașnică din Tibet este diferită și unică. Și umilințele la care au fost supuși uigurii în provincia Cijan uh, au dus la violență și este interesant să facem o comparație între cele două, între cele două provin- uh, provincii. La sfârșitul lunii septembrie, guvernul uh, chinez a publicat o listă de nume, de prenume care nu mai pot fi date copiilor uiguri. De exemplu, unele lucruri poate pot fi înțelese, nu mai pot să-și numească copiii Bin Laden sau Saddam Hussein și așa mai departe, dar uh, nici nume ca Aisha nu mai uh, sunt permise, mai multe nume din Coran, deci uh, 22 de nume au fost interzise și este o frustrare pentru uiguri, pentru că foarte multe nume uh, comune nu mai sunt permise. Mm, chiar și cei care au acum numele respective sunt obligați să și le schimbe. Deci vedem cât de mult se intervine în viața cotidiană a uigurilor. Uh, datorită ultimelor atacuri teroriste, um, dacă doresc să cumpări un uh, cuțit pentru a tăia legume, trebuie să-ți dai uh, codul numeric personal și așa mai departe, numărul și seria pașaportului și așa mai departe. Uh, este o situație foarte umilitoare pentru uiguri și provoacă uh, asemenea reacții exasperate. În Tibet, reacția poate fi cea a oamenilor care își dau singuri foc Însă, uh, chiar și prin această acțiune, cei care își dau singur foc încearcă să nu cauzeze daune altora, deci își dau foc în zone um, unde nu există foarte mulți oameni. Reprimarea societății civile se accelerează în China în general. Acum uh, putem spune că guvernul chinez are un singur uh, inamic și anume propriul popor În acest moment există 2.300.000 de, de soldați. Xi Jinping a anunțat o reducere a numărului soldaților cu 300.000. 300.000 de soldați care urmează să fie transferați uh, în uh, rândul uh, poli- forțelor de poliție, care sunt forțele care uh, intervin în forță cu ocazia unor uh, manifestații și, indiferent de motivul demonstrațiilor uh, respective, acestea sunt uh, reprimate cu violență de forțele de poliție și gradul de nemulțumire crește în rândul societății. Există o mare îngrijorare față de societatea civilă din partea guvernului central, o îngrijorare care se uh, manifestă prin regulile care guvernează ONG-urile. Există foarte multe ONG-uri care sunt dedicate protejării diferitelor elemente. Și acum acestor ONG-uri li se cere să angajeze membrii ai Partidului Comunist care, se poate, care să le poată uh, supraveghea. Aș dori să vă mai spun că la începutul lunii iulie 288 de oameni au fost uh, arestați Uh, cu toții avocați care luptau pentru o mai bună viață în China, uh, le monitorizez situația și dacă o să mai am timp, uh, o să, o să vă stau la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Vincent Metten, director politic din Uniunea Europeană de la Campania Internațională pentru Tibet. Este o organizație cu rol de lider care documentează diferite aspecte ale situației din, din Tibet cu rapoarte detaliate privind uh, situația drepturilor omului. Și aveți cuvântul pentru 10 minute. Yes. Deci, Mulțumesc foarte mult, mulțumesc subcomisiei dumneavoastră pentru acest schimb de vederi. Mm, International Campaign for Tibet uh, este foarte îngrijorată de situația uh, îngrijorătoare a drepturilor omului uh, de când președintele Xi Jinping așa a preluat mandatul în 2012. Organizația noastră regretă faptul că Partidul Comunist din China duce o politică de intimidare care, uh, împotriva lui Dalai Lama uh, și e vorba de o campanie pe termen lung. Uh, Tibetul e caracterizat uh, acum ca o chestiune de securitate națională pentru China și uh, oficialii partidului vorbesc de stabilitatea politică în zona autonomă Tibet ca fiind o chestiune de competența exclusivă a Partidului Comunist din China, mai ales pentru că Tibetul se află la granița și ar reprezenta o amenințare la unitatea țării și la adresa Partidului Comunist din China și uh, de aceea se explică uh, uh, atacurile foarte dure la adresa libertății de conștiință din Tibet. Ne temem de faptul că măsurile de combatere a terorismului ar putea fi folosite ca o, un pretext pentru a combate și mai mult uh, activitățile din Tibet, pentru că aceste Uh, activități de combatere a terorismului sunt folosite ca un pretext pentru a avea o abordare foarte dură și această abordare a fost evidențiată într-o serie de evenimente și documente pe care o să le trăiesc acum în revistă, uh, Cartea Albă cu privire la Tibetul, al șaselea Forum pentru Tibet și intensificarea uh, măsurilor de securitate cu ocazia 50 de ani de la înființarea așa numitei regiuni autonome Tibet. Um, în uh, urma publicării uh, cărții albe din, cu privire la Tibetul din 15 uh, aprilie, care um, evidențiază poziția politică a lui Dalai Lama și a statului Tibetului, s-au solicitat uh, luări de poziție la nivel internațional. În acest uh, document uh, care a fost publicat în mass media din China, autoritățile au criticat această abordare de cale de mijloc a lui Dalai Lama. Autoritățile din China au publicat mai multe cărți albe cu privire la Tibetul decât pentru Hong Kong, Taiwan și Mongolia împreună. În 24 august și în 25 august din acest an a avut loc uh, un eveniment politic la Beijing. Uh, forumul de activitate pentru Tibet a organizat uh, cea de-a șasea reunire strategică și conducerea partidului a pus accentul că, pe faptul că acest forum de fapt viza stabilitatea și a extins astfel uh, competențele uh, militare, uh, militare și polițienești ale autorităților. Bineînțeles că pe lângă măsurile de intimidare s-au evidențiat măsuri de subminare a activității economice și Partidul Comunist Chinez spune că Dalai Lama e responsabil pentru această degradare a situației. Trebuie să subliniem uh, faptul că uh, grupul de lucru a um, cooperat cu uh, departamentul numit Frontul Unit și se pare că ideea principală este să se combată activ, orice activitate a lui Dalai Lama. Apoi, orice, uh, am, am constatat o intensificare a măsurilor de securitate în uh, regiunea autonomă uh, Tibet, inclusiv controle la graniță, de asemenea desfășurări de trupe. În iulie, de exemplu, în Cigațe a fost desfășurat un convoi de 200 de um, camioane militare. Deci e nu numai o parte de, a politicii de așa numite stabilitate, ci și pentru a, a um, marca 50 uh, de ani de la înființarea regiunii autonome Tibet. Uh, această activitate a avut loc în 8 septembrie în Lhasa uh, și la conferința Partidului Comunist Chinez a spus că Tibetul a ajuns într-o nouă fază de stabilitate după ce toate etniile au și-au unit forțele pentru a combate, um, um, a combate acțiunile separatiste. Și am încheiat citatul. Uh, Comentariile indică faptul că va exista un accent asupra unei securități tot mai mari într-un mediu în care intimidările și acțiunile represive sunt uh, extrem de grave. Din 2009, 143 de persoane în Tibet și-au dat foc ca semn de protest împotriva politicilor Partidului Chinez. Uh, autoritățile chineze au intensificat măsurile uh, pentru a Um, împiedica transmiterea de informații înspre exterior în ce privește aceste acte de autoincendiere, uh, care au fost calificate ca acte de terorism. În ciuda acestui fapt, uh, faptului că niciun cetățean chinez nu a avut uh, de suferit de pe urma unor astfel de incidente. Documentul nostru, care este disponibil și în sală, acum înregistrează o creștere foarte mare a numărului de dizidenți de prizonieri politici din 2008 din uh, septembrie 2015, uh, da, baza de date americană cu privire la um, dizidenții politici în închisoare uh, demonstrează faptul că din 2015 încoace 646 de persoane au fost închise. De asemenea, și s-au înregistrat și activități de tortură. Să nu uităm faptul că în această toamnă China a hotărât să revizuiască participarea sa la, congres, la a, um, Uh, Convenția de, împotriva torturii de la Geneva. Uh, orice exprimare a identității tibetane este considerată sau caracterizată ca fiind reacționară și deci uh, teroristă și criminală. În ciuda pericolelor, tibetanii continuă să ia cât mai multe măsuri pentru a-și apăra uh, cultura sa și pentru a-și defini identitatea națională și uh, colega mea va vorbi despre aceste aspecte. Avem aici o serie de uh, recomandări în atenția Uniunii Europene. În ce privește Parlamentul European, recomandăm Parlamentului European să facă referință la uh, um, nerespectarea drepturilor omului în relațiile cu China. Comisia Europene îi uh, solicităm faptul să desfășoare o evaluare de impact uh, în contextul uh, acordului UE-China, uh, deci acordului de investiții și de asemenea propunem introducerea unei clauze cu privire la respectarea drepturilor omului. Salutăm declarația doamnei Malmstrom din 15 octombrie cu ocazia întâlnirii cu ministrul chinez al uh, comerțului. Uh, s-a exprimat mai ales uh, cu privire la reforma sistemului judiciar din China. Celorlalte instituții europene pentru a pentru a contracara această strategie de intimidare dusă de către China, um, care a fost ilustrată în formula 16 plus 1, Salutăm uh, Uniunii Europene și statelor membre să sporească coordinarea între părțile implicate și uh, instituțiile europene în ceea ce privește uh, Tibetul și chestiunea drepturilor omului în China. Aș dori să menționez și faptul că cooperarea internațională cu țări precum Statele Unite, Canada, Japonia, nu numai Elveția, ci și Corea de Sud, Australia și așa mai departe. Și această cooperare este foarte importantă și la nivel ONU. De asemenea, solicităm uh, liderilor europeni să convingă autoritățile chineze să reia dialogul cu autoritățile din uh, Tibet. Um, ultimul, uh, ultimul astfel de dialog a avut loc în ianuarie 2010 pentru a ajunge la o soluție durabilă pentru Tibet și am dorit să vă mulțumim pentru observațiile uh, președintelui sau luarea de poziție președintelui Tusk uh, cu ocazia conferinței de presă după summitul uh, UE-China care a avut loc în această toamnă, în care a spus că aceste relații trebuie reluate. Considerăm că aceste remarce trebuie repetate, mai ales cu ocazia uh, întâlnirilor la nivel înalt, precum, de exemplu, vizita domnului Lambrinidis în China noiembrie în acest an. Două ultime recomandări. Solicităm Uniunii Europene să reevalueze felul în care dialogul UE-China, dialogul cu privire la drepturile omului, care să ducă la rezultate concrete și la angajamente concrete. Și, în fine, solicităm Uniunii Europene să adopte uh, concluzii foarte puternice cu privire la uh, politica cu China cu ocazia summitului Uh, afaceri externe. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, aș dori să salut o delegație, un grup de vizitatori. Bun venit în germană. E vorba de un uh, grup din Bavaria care a venit la invitația doamnei Lochbider, care este vicepreședinte și coordonator din partea verzilor multe persoane ne onorează cu uh, prezența, uh, sunt interesate de activitatea noastră. Uh, în grup, uh, dacă am fost bine uh, informată, e vorba de uh, și câteva femei din, din comunitatea turcă și au venit ca să afle și să înțeleagă cât mai mult despre activitatea Parlamentului și a subcomisiei noastre. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, bun venit! Mulțumesc. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Lopsang Tsering. E nepotul uh, uh domnului Tenzin Derek Rimpoș, uh, am uh, venit, uh, uh, care a venit uh, la noi să facă o declarație în 1998, a fugit din Tibet, a venit în Franța în 2008, păstrează legătura cu membrii familiei sale Uh, membrii familiei uh, domnului Tenzin Telecrimpoș, uh, care e o persoană foarte respectată, a fost acuzat de acțiuni teroriste și de separatism și a fost condamnat pentru implicarea în atacurile teroriste din 2002 de la Chengdu. Um, înaltul reprezentant uh, a făcut o declarație publică și um, a lansat și o anchetă pentru a elucida uh, acest incident. Aș dori să îi salut și pe uh, reprezentanții din Tibet care îl însoțesc pe domnul Lobsan Țăring. Aveți cuvântul pentru 10 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult tashidele shaya yin ta gongda shaya chila ta na ngay inji diya me tsang ngay ten dati adon si ki pa ma jin nang goyo re. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, doamna președintă, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat în această dimineață pentru a depune mărturie în fața Subcomisiei pentru Drepturile Omului, ținând cont de faptul că limba engleză nu este atât de bună, Aș dori să cer interpretei mele să-mi citească mărturia. Chiranzi yudi dinjati gila kukor chibate hinta bane tuichi shuya chidang da tari di tukitindi dili tsonzi gi ne tsonzi memba jigi tanda pyo la ngansu gi shesha bagi myo nitong chije ji zhengho lo yore ditsu tsome gi kuso yin sosong jigi nga rong dushi dindi ji kuchini Today I'm here to... Astăzi aș dori să depun mărturie în numele unchiului uh, meu, Tenzin de Lăgrin Toce, însă nu doar unchiul meu este important, ci 2200 uh, de călugări tibetani care se află în închisoare astăzi. Uh, trebuie să ne gândim la modul în care sunt tratați ei în închisoare și uh,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 intervenția mea, pe care o să vă citească interpret, interpreta mea și dacă aveți întrebări o să vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la reuniunea Comisiei, Subcomisie pentru Drepturile Omului a Parlamentului European. Aș dori să depun uh, mărturia în legătură cu moartea misterioasă a unchiului meu Tezin de Legrin Foce pe data de 12 iulie 2015 în închisoarea Chandong uh, de lângă orașul Chengdu. Avea 65 de ani, fusese condamnat la închisoare pe viață pentru o infracțiune pe care nu a comis-o în închisoare. Starea sa de sănătate a fost foarte uh, agravată și nu s-a bucurat de îngrijire medicală. A fost un prizonier politic proeminent tibetan și o figură spirituală uh, respectată. Unchiul meu a fost persecutat pentru că și-a oferit sprijinul Sfinției sale Dalai Lama și a devotat viața ajutării comunității locale pentru a păstra cultura budistă tibetană, limba și pentru a respecta mediul înconjurător. Tenzin de Lecrincoce a fost, s-a născut într-o familie de nomazi în 1950 în Ditang, în Tibetul de Est, a devenit călugăr la șapte ani, din 1982 până în 1987. Unchiul meu a călătorit în India, unde simția sa Dalai Lama l-a recunoscut ca fiind un tulcu, o reîncarnare a unui uh, învățător budist tibetan. S-a întors în Tibet în 1987, în urma apelurilor lansate de discipolii săi, însă a fost monitorizat îndeaproape de guvernul chinez. Între 1991 și 1995 a construit șapte mănăstiri, a monitorizat construirea unor uh, camine pentru bătrâni, clinici medicale, școli pentru orfani și pentru copii săraci din, uh, copii din uh, familiile sărace. sărace. A contribuit de asemenea la răspândirea serviciilor medicale în zone retrase din uh, Tibet, a construit o clinică în Niachuca. Un uh, funcționar uh, chinez a recunoscut impactul pozitiv al activității medicale a lui Tenzin de la Gripoșe în această zonă. Unchiul meu a susținut întotdeauna drepturile sociale, culturale, economice și religioase ale, reziden- ale locuitorilor din zona respectivă era întotdeauna dispus să lupte cu funcționarii care puneau pe primul loc propriile interese și nu cele ale uh, rezidenților locali. A luat întotdeauna cuvântul împotriva practicilor uh, miniere care poluau uh, râurile și distrugeau terenul a luat cuvântul împotriva practicilor de defișare a pădurilor. A încercat să atragă atenția asupra acestor probleme în rândul funcționarilor locali care au considerat că unchiul meu este un obstacol în fața activităților lor care le aduceau un profit personal. Tibetanii aveau încredere că tenzindele Grinpoche îi, ajut, îi ajută să rezolvă problemele locale într-un mod uh, onest. În uh, comunitățile tibetane există această practică tradițională ca lama uh, respectați să aibă un rol de mediatori în conflictele care apăreau. Cu toate acestea, această opinie nu a fost reciproc, uh, nu s-a bucurat uh, de încredere în rândul autorităților uh, chineze, care în aprilie 2002 a fost, l-au arestat, l-au acuzat că ar fi fost implicat într-o explozie care a avut loc în, Chengdu, în orașul Chengdu, după care a fost închis și nu am putut comunica timp de 8 luni. Uh, unchiul meu a negat aceste acuzații până la moartea sa, conform Human Rights Watch. Cazul lui Rinpoche reprezintă culminarea eforturilor depuse timp de un deceniu de autoritățile chinezești uh, pentru a combate sprijinirea lui Dalai Lama ca lider religios eforturile lui uh, Rinpoche au devenit imaginea luptei tibetanilor uh, de a-și păstra identitatea culturală în fața politicilor restrictive a Chinei, în fața politicilor de persecutare a autorităților din China. Human Rights Watch a declarat de asemenea că procedurile judiciare demarate împotriva lui Deng Dele Rinpoche nu au fost cele corecte și că, de fapt, a fost acuzat pentru că a încercat să păstreze cultura tibetană. Apoi a fost condamnat la moarte în, pe data de 2 decembrie 2002. Uh, Lobsang Dondup a fost executat în, pe data de 26 ianuarie 2003 în urma apelurilor repetate din partea organizațiilor pentru drepturile omului internaționale și din partea liderilor mondiali Pedeapsa capitală a fost transformată în pedeapsă pe viață în ianuarie 2005. 2005. A inițiat o greva foamei pe data de 6 ianuarie 2003, tocmai pentru a protesta împotriva modului în care este tratat în închisoare. Familia mea a reușit să viziteze pe unchiul meu de șapte ani în ultimii 13 eh, ani de închisoare. Ultima vizită a avut loc pe data de 6 noiembrie 2013. Cu această ocazie, Rinpoche a, dat o scrisoare eh, surorii sale Dolcar Lambo, care îi dovedea nevinovăția. Din păcate, această scrisoare a fost distrusă de Uh, autoritățile din închisoare. Inițial mai uh, ceruse autorităților din închisoarea respective să transmită o scrisoare similară um, autorităților din China, din China uh, Unchiul meu a fost torturat în închisoare, starea sa de sănătate era deplorabilă. Cu toate acestea, autoritățile chineze nu au dat curs apelurilor repetate a familiei mele Uh, ca el să fie imediat uh, eliberat din motive medicale. Din potriva, a fost amenințați cu consecințe grave dacă vom continua cu aceste apeluri. Parlamentul European a adoptat mai multe rezoluții prin care își uh, exprimă îngrijorarea față de arestarea lui Tenzin de Legrin Pocea și cere uh, Uh, autorităților din China eliberarea sa și în numele familiei mele aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru îngrijorări și pentru uh, sprijin. În momentul în care uh, mătușa mea, Dolf Marlano, a fost informată de autoritățile din uh, uh, China că unchiul meu a murit, ea a redactat un, o scrisoare cu 5 puncte adresate autorităților din uh, China, uh, Um, prin care își exprimă, printre altele, suspiciunile că moartea fratelui său nu a fost una uh, naturală. Autoritățile din China au respins apelul său printr-o scrisoare cu șapte puncte, după care a, a trecut la, a impus interzicerea portretelor sale și a, a distribuirea discursurilor sale în regiune. Din păcate, nu am uh, reușit să respectăm riturile funerare tradiționale în, uh, în Tibet. Patru tibetani care duceau cu ei uh, resturile în urma incinerării trupului lui Tenzin de la au fost opriți de ofițeri de poliție chinezi care au luat cenușa respectivă și au declarat că urmează să o, să o depună într-un râu apropiat. Familia noastră are motive puternice să creadă că autoritățile chineze l-au uh, ucis pe zindele Grimpoce pentru că um, mai mulți oameni au uh, cerut să vadă cadavrul lui uh, Rinpoche, însă au fost refuzați. În urma morții lui Tenzin de Leg sora sa și o nepoată au fost închisă pe o perioadă de 15 zile, fără niciun fel de acuzații. Moartea sa ne arată condițiile groaznice și tortura care are loc în uh, închisorile din China, autoritățile din China continuă închiderea arbitrară și tortura pentru a reuși să controleze Tibetul. Din păcate, represiunile care se desfășoară în Tibet, uh, închiderea arbitrară, arestările, tortura și așa mai departe, au agravat uh, situația drepturilor omului în Tibet tibetanii sunt arestați pentru acte pașnice, cum ar fi faptul că cer reîntoarcerea lui Dalai Lama. Tibetanii nu au uh, libertatea de a circula, nu au dreptul de a protesta în mod uh, pașnic. Astăzi știm că există mai mult de 2100 de prizonieri politici în uh, Tibet. Nu mai am foarte mult timp și o să trec direct la recomandări. În acest context, în numele familiei mele aș dori să lansez un apel Parlamentului European să ceară o anchetă imediată care să determine dacă moartea unchiului meu Tenzin de Legrinfoce și altor tibetani care au decedat în închisoare au fost intenționate sau au fost cauzate de neglijență din partea autorităților din China. Cerem libertate religioasă pentru călugării uh, tibetani. Uh, cerem uh, folosirea limbii tibetane în școli cerem oprire a, a, a acțiunilor represive împotriva nomazilor și păstorilor din uh, Tibet și reluarea guvernului între guvernul din China și reprezent, uh, reprezentanții uh, lui Dalai Lama. Vă mulțumesc și dau acum cuvântul uh, lui François Robin din partea Institutului Național de Limbi și de Civilizații Orientale. Dumnezeu studiază la Paris limba și literatura, se concentrează pe conținutul, dinamica și implicațiile sociale ale culturii tibetane contemporane din uh, China. A publicat mai multe traduceri ale unor proverbe și uh, uh, unor opere literare contemporane în tibetană. Vizitează deseori Tibetul, Tibetul pentru cercetarea sa. Um, Mulțumesc pentru invitație, nu trebuie să mai prezent pentru că am fost deja prezentată și nu am mult timp la dispoziție. Aș dori să încep prin a spune că uh, știu foarte bine că situația libertarilor de azi nu poate fi comparată cu cea din Siria sau din Eritrea. Nu se fac abuzuri în masă, nu se fac omoruri în masă, nimeni nu este uh, Uh, bombardat sau înrolat uh, cu forța în armată, așa cum se întâmplă în Eritrea. Deci e greu să fim plasați între aceste două situații, dar și um, viața la nivel material se ameliorează pe platoul tibetan, pentru că întreaga țară, Republica Populară China, se află într-o situație economică foarte bună și um, Însă în uh, Tibet uh, majoritatea conflictelor etnice um, deci majoritatea conflictelor etnice au loc în situații de sărăcie. Deci uh, tibetanii au o situație marginală în cadrul Chinei, dar au profitat totuși de efectele pozitive ale creșterii economice um, într-un ritm accelerat al Chinei. În domeniul culturii și al altelor în legătură cu această um, ameliorare situației economice. Romanele în limba tibetană sunt publicate din ce în ce mai des. În anul acesta au fost publicate cinci romane în tibetană, Sunt lansează reviste, noi site-uri web, sunt create uh, filme uh, scurte sau mai lungi de uh, Um, studenți uh, sau de regizori care au participat la festivaluri internaționale grație uh, calității activității lor uh, și un tribunal a fost prezent și la um, festivalul de la Veneția anul acesta. Dar acest lucru nu înseamnă că totul merge bine. Eforturile tibetanilor pentru a-și păstra cultura uh, este delăudat și arată cât de importantă este cultura lor, limba lor și nu demonstrează că totul merge bine în situația actuală. Pe de o parte, situația este mult mai puțin traumatizantă decât cea din Siria sau din, din Eritrea, dar este la fel de traumatizantă, dar în alt mod. Natura crizei este una diferită, dar este la fel de gravă. Au avut loc 140 de autoimolări în 10 ani. Au fost uh, arestați uh, poeți, scriitori, cântăreți, deci, situația de criză rămâne astăzi nerezolvate. A, s-a terminat vremea războiului, a bombelor din anii 50, dar tibetanii au pierdut bătălia și în același timp și-au pierdut posibilitatea de a-și controla teritoriile, limba, soarta au câștigat mult la nivel material, nu putem nega acest lucru, dar uh, cu costul supraviețuirii culturale, care este pus acum sub semnul întrebării pentru toți tibetanii. În 2008, un cântăreț tibetan a cântat to- tortura fără urme și a fost arestat. Când un guvern uh, arestează un cântăreț pentru un uh, cântec, uh, concluziile sunt evidente și acest titlu um, sume, um, rezumă bine sentimentele tibetanilor în China astăzi. Deci, tibetanii trăiesc în pace, așa este, dar de ce au ieșit tibetanii în stradă în 2008? De ce 140 de oameni s-au autoimolat? De ce un scriitor care a scris un roman despre conflictul sino-tibetan în anii 50 nu mai poate călători? De ce un scriitor care a scris o carte de istoria Tibetului a fost um, pedepsit cu 15 ani de închisoare, un record? Uh, de ce mulți tibetani nu pot să iasă din uh, regiunea autonomă tibetană? De ce nu au pașapoarte dacă sunt cetățeni chinezi? Ar trebui să poată să călătorească ca orice alți cetățeni chinezi. De ce tibetanii nu pot să se registreze la hoteluri în propria lor țară, în China, atunci când pleacă din Tibet și merg în China? De ce ziariștii nu pot uh, Um, să meargă în restul Chinei? De ce uh, tibetanii exilați uh, se tem să-și sune părinții în Tibet? Este, cred, uh, rezonabil să ne întrebăm um, ce ascunde acest confort material și pace aparentă și care este costul acestora. Nu doresc doar să dau vina pe China. Așa numitele zone pentru minorități Uh, facilitează prezența păcii. China a creat un sistem foarte sofisticat de securitate de supraveghere și tibetanii, ca și alți cetățeni turbulenți ai Chinei, sunt supravegheați cu multă atenție. Din 2008 în uh, Tibet, uh, acest aparat al securității a atins limite fără precedent. Armonia este aparentă, dar armonia în bătaia puștii este oare cu adevărat pace? această coexistență aparent pașnică între uh, tibetani și uh, etnia Han se datorează apelurile la adresa uh, unor uh, acțiuni non-violente de către Dalai Lama în exil, pe care toți tibetanii le respectă imens. Uh, fără autoritatea sa, ne întrebăm dacă tibetanii nu ar fi adoptat comportamente violente. Trebuie să subliniem și faptul că nu există dezbatere publică în legătură cu viitorul culturii și civilizației sau limbei tibetane. Este posibil în Tibet. Viitorul limbii tibetane, vitalitatea budismului nu pot fi discutate decât dacă aceste discuții sunt monitorizate de autorități. Un nume care este pe buzele tuturor, um, acela a lui Dalai Lama, este de neconceput deci uh, nu se poate ieși din tăcere decât cu un preț foarte mare. În poezii se fac aluzii foarte discrete la situațiile de criză, cum ar fi uh, reinstalările forțate sau autoimolările, dar poate oare poezia să schimbe politica? Tibetanii cu gândire independentă nu pot fi auziți. Situația pare uh, Uh, că merge bine, dar nu au posibilitatea de a se exprima. Tibetanii nu se pot exprima în nimic um, din, în politica care îi privește. China a încercat să arate că pare să consulte minoritățile, dar acest sistem nu are nicio influență asupra politicilor, decât în uh, chestiuni strict locale. Iar în ceea ce privește tibetanii care se exprimă în public, se pune problema cult eh, supraviețuirii culturale și lingvistice, dar este imposibil acest lucru pentru că este considerat trădare de către liderii chinezi. Deci, eh, aparent, situația pare normală, dar aparatul de securitate este disproporționat, este enorm, iar cei care gândesc liber sunt aduși la tăcere. Eh, iar declarațiile politice uh, sunt doar foarte ascunse în poezie, de exemplu. Tibetanii sunt uh, foarte capabili de a se autocontrola. Da, uh, consideră în continuare că teritoriul lor a fost ocupat ilegitim, dar rare ori au, um, au um, a reacționat în mod violent. Sunt activiști non-violenți și trebuie felicitați pentru asta. Deși scriitorii, poeții sau regizorii sunt practic singurii actori sociali care încearcă uh, să aibă acte de rezistență, menționând anumite subiecte în mod foarte subtil, situația în Tibet este uh, staționară, este blocată, este o criză aproape invizibilă, dar cu rădăcini profunde și problema supraviețuirii culturale și lingvistice ajunge la un nivel uh, la un punct care în curând um, va, va fi uh, acela de ruptură. Deci nu sunt bombe în Tibet, în Tibet nimeni nu este um, ucis um, oricum uh, nu uh, la nivelul din Siria sau din Eritrea, dar problema supraviețuirii culturale a Tibetului și a, tibetanului, și a tibetanilor este un subiect de actualitate. Vă mulțumesc! Muchísimas gracias. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc mult tuturor invitațiilor. Mm, discursurile dumneavoastră au fost complementare și mărturia, mărturiile legate de această realitate sunt foarte interesante. Acum dau cuvântul colegilor mei, doamna Lofbiller și domnul Demesacher vor interveni. Are mai întâi cuvântul doamna Lofbiller. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor pentru prezentări. Așa cum ați spus la început, doamnă președinte, cred că putem să introducem multe idei în raportul privind China, care este pregătit în momentul de față în Comisia AFET. Aș avea câteva întrebări. Atunci când dumneavoastră, domnule Țering, ați prezentat realizările impresionante ale unchiului dumneavoastră, ați spus și că a creat școli. Apoi ați spus că a creat școli la care au putut avea acces părinții care erau prea săraci pentru a-și trimite, trimite copiii la școală. Așa că am o întrebare în legătură cu situația educației în Tibet, pentru că, din câte am înțeles eu, și săracii pot merge la școală în China. Și Mă adresez tuturor acum. Ați spus, doamnă Robin, că nu există o dezbatere publică privind cultura tibetană. Cum arată programa școlară în Tibet? Uh, se spune ceva în legătură cu istoria sau tradițiile tibetane? Și am o întrebare. Serviciul de acțiune externă, dacă e reprezentat, cereți să se ancheteze decesul unchiului dumneavoastră. Aș dori să știu dacă această solicitare um, a fost integrată în dialogul UE-China privind drepturile omului sau promovată pe alte canale. Nu cred că trebuie să fac comentarii în legătură cu discursul domnului Metan, că ne-a dat multe idei despre ce putem face. Cred că acest uh, raport uh, de la FED privind relația între UE și China este cel mai potrivit pentru a integra aceste idei și apoi vom vedea ce putem face în cadrul dialogului privind drepturile omului, care este pregătită în momentul de față. Vă mulțumesc, domnul Demesmacher. Vă mulțumesc, că uh, voi vorbi olandeză. Mai întâi aș dori să Vă las să vă puneți căștile ca să mă înțelegeți. Aș dori să mulțumesc tuturor invitațiilor pentru contribuțiile lor. Prezentările au fost foarte interesante. Am auzit uh, discursul domnului Țering care ne-a prezentat foarte concret situația. Cred că trebuie să încercăm să evaluăm cât mai corect acest proces, acest uh, proiect al autorităților chineze și modul în care chinezii interpretează noțiunea de stat. Nu e ușor pentru că de acceptat, pentru că nu respectă diversitatea culturală și lingvistică, care este considerată ca per, fiind un pericol cu anumite consecințe, posibilitatea de a recunoaște autonomia, de a prevedea autodeterminarea pentru Tibet. Putem încerca și China încercă acest lucru să controleze cultura, limba, identitatea unui popor. Se poate încerca uh, să se împiedice aceste identități să se exprime și e posibil, dar doar în detrimentul respectării drepturilor um, de bază ale omului și aceste tentative ale Chinei uh, s-ar putea să nu fie încununate cu succes. Am și eu o experiență, pentru că aici în Belgia s-a încercat acest lucru în cazul flamanzilor acum 200 de ani, dar nu a avut succes această politică pentru că s-a confruntat cu reticență, chiar cu rezistență. Aș dori să știu cum, pe calea dialogului, putem convinge China să acorde autonomia Tibetului și posibilitatea tibetanilor de a se autodetermina. Cum putem face ca China să recunoască diversitatea din Tibet, să nu reprezinte neapărat un risc pentru statul chinez, să arătăm că poate fi un atu și revin aici la întrebarea doamnei Lockmiller. Dânsa își pune întrebări în legătură cu dialogul cu China privind drepturile omului. Este oare realist din partea noastră să pornim de la principiul că dialogul cu China uh, care se limitează la o întâlnire pe an de o zi la care reprezentanții parților uh, iau cuvântul, oare putem considera că în mod realist acest tip de dialog va duce la reforme și la o schimbare de mentalitate? Cum putem să ameliorăm dialogul pe tema drepturilor omului pentru a ne asigura că toate aceste eforturi promise, pentru că China și-a luat anumite angajamente deci cum ne putem asigura că aceste angajamente vor duce cu adevărat la rezultate concrete și să nu uităm situația călugărilor tibetani în China. Mm, s-a ameliorat situația lor față de momentul dialogului precedent. Putem considera că s-au făcut progrese de la începutul acestui dialog pe tema drepturilor omului și dacă nu, de ce? Cum putem explica acest lucru și cum putem să remediem situația? Nu știu dacă veți putea răspunde la următoarea întrebare. Care este situația mănăstirilor de azi? Cu câțiva ani în urmă, Tibetul uh, și provinciile sale au uh, fost uh, um, teatrul uh, unor autoimolări a multor călugări. Armata a fost trimisă pentru a controla terenul, au fost instalate camere video, materiale de ascultare și echipamente militare. Anumite mănăstiri au fost ocupate de armată, armata mai e prezentă în aceste mănăstiri, deci cum arată situația militară pe teren? Și o încă o întrebare. Președintele Comitetului Economic și Social, Henri Malot, a exprimat în martie anul trecut sprijinul său la adresa mișcării tibetane, mișcării călii, calei de căi de mijloc, mă scuzați, și a cerut uh, să se desemneze un coordonator special pentru Tibet, așa cum a făcut-o Statele Unite. S-a acționat, s-a făcut ceva pentru a promova această idee, s-a desemnat un astfel de coordonator. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Demesmacher. Dacă colegii mei nu mai au nimic de adăugat, aș dori să spun că aș dori să amintesc că în cadrul dialogului cu China, în momentul de față, dialogul privind afacerile comerciale este inseparabil de cel privind drepturile omului. Bineînțeles că relația uh, economică, relațiile economice comerciale sunt de interes maxim și pentru dialogul din noiembrie se pregătește um, prezența domnului l-am Lambrinidis la acest dialog. Dacă relațiile omului trebuie să fie uh, menționate în cadrul acestui dialog uh, să, și trebuie să vedem ce se face dacă uh, China nu răspunde solicitărilor noastre. Nu uităm în niciun moment situația tibetanilor, am adoptat recent o rezoluție împotriva pedepsei cu moartea. Nu există informații oficiale pe această temă din partea guvernului chinez, dar știm foarte bine ce se întâmplă pe teren. În relația în... Eu cred că noi aici, la Parlamentul European, Trebuie să ne concentrăm pe continuitate, pentru dura, pe durabilitate, dacă îmi permiteți. Să ne concentrăm pe educație. Trebuie să facem acest lucru, putem să o facem și putem oferi o valoare adăugată. Pentru păstrarea acestei culturi E important ca copiii să-și cunoască trecutul, istoria țărilor, dar să înțeleagă și actualitatea și putem, deci, cred, să facem ceva concret în acest sens. Um, avem aici o reprezentantă a unității pentru relația cu China uh, de la Serviciul de Acțiune Externă. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, și mulțumesc pentru organizarea acestei dezbateri extrem de interesante astăzi în legătură cu situația uh, omului, drepturilor omului în uh, Tibet. Aș dori să spun că împărtășim temerile și îngrijorările care au fost uh, exprimate în legătură cu situația drepturilor omului, nu numai în Tibet, ci în China în general. Și aș dori să mulțumesc uh, doamnei profesor Hosman pentru faptul că ne-a prezentat cadrul mai uh, vast. Situația drepturilor omului în China este extrem de îngrijorătoare și continuă să se uh, Uh, deterioreze. Vom continua să monitorizăm situația drepturilor omului în China și mai ales în, în Tibet și adesea ne-am exprimat îngrijorările noi, Uniunea Europeană, atât la nivel bilateral, în mod privat și așa am procedat în timpul dialogului strategic, co de doamna Mogherini, dar ne-am uh, exprimat îngrijorările și în mod public. S-a spus deja uh, că a fost organizată o conferință de presă după ultimul summit UE-China, care a avut loc la Bruxelles în 29 iunie, președintele Tusk în persoană a menționat public faptul că Uniunea Europeană este extrem de îngrijorată în legătură cu drepturile omului, mai ales uh, a persoanelor uh, care aparțin minorităților și a încurajat China să reia uh, un adevărat dialog cu reprezentanții lui Dalai Lama. Aș dori de asemenea să reamintesc și faptul că purtătorul de cuvânt al Serviciului de Acțiune Externă a dat publicității o declarație în 15 iulie pentru a-și exprima perplexitatea în legătură cu presiunile exercitate asupra judecătorilor care apără pe militanții pentru drepturile omului, dar și pentru uh, situația dizidenților politici. Și aș dori să spun că omologii chinezi ne întreabă adesea de ce uh, scoatem în evidență situații, cazuri individuale, ceea ce facem în mod sistematic în cadrul dialogului cu privire la drepturile omului și ceea ce facem și în mod sistematic în declarațiile noastre publice. Și întotdeauna le răspundem uh, spunându-le că ne referim la uh, situații individuale pentru că drepturile omului vizează persoane și, uh, și pentru că aceste situații, um, de fapt, nu fac decât să ilustreze tendințe care au loc în China. Și mărturia de astăzi, din păcate, reflectează ce se întâmplă nu numai în uh, reflectă ceea ce se întâmplă nu numai în Tibet, ci și în China. Aceste situații de detenție arbitrară, de uh, tratamente uh, de tortură, de exemplu, în închisori. Deci uh, sunt subiecte pe care le discutăm cu uh, omologii chinezi. Aș dori să subliniez și faptul că situația drepturilor omului în China și mai ales în Tibet face parte obiectul uh, declarațiilor Uniunii Europene la Consiliul privind drepturile omului. Și la ultimul Consiliul uh, din 21 decembrie, încă o dată am atras atenția asupra situației drepturilor omului, persoanelor care aparțin minorităților și am solicitat o uh, reluare a dialogului la, în ce privește evenimentele în pregătire, ați menționat faptul că în antul uh, uh, reprezentant al UE pentru drepturile omului, domnul Stavros Lambrinidis, își pregătește a doua vizită în China, care va, loc în, va avea loc în săptămâna care începe cu 9 noiembrie. Poate că vă amintiți că la vizita sa anterioară din septembrie 2013, a avut o vizită de 5 zile în Tibet, în care a uh, exprimat foarte multe din uh, îngrijorările, îngrijorările pe care le-ați uh, exprimat astăzi cu omologii uh, chinezi, mai ales uh, în legătură cu situația din mănăstiri. De această dată, domnul Lambrinidis nu va merge în Tibet, dar intenționează să dea curs uh, vizitei sale anterioare printr-o prin întâlnirea uh, cu autoritățile de la Beijing. Și, în fine, următorul dialog UE-China cu privire la dreptul omului va avea loc în 30 noiembrie în China. Încă pregătim ordinea de zi, ne pregătim pentru acest dialog, însă este foarte clar că Uh, drepturile omului, uh, persoanelor uh, care aparțin minorităților vor figura pe ordinea de zi, inclusiv libertatea de credință sau de religie, libertatea de exprimare și libertatea de asociere sau de întrunire. Și aș dori să răspund și la o întrebare care a fost adresată sau pusă de către domnul Demesmacher în legătură cu lipsa de rezultate concrete în ce privește dialogul uh, cu privire la drepturile omului, dialogul UE-China. Aș dori să vă spun că e vorba de un, o situație frustrantă, dar cred că este foarte important să ne facem cunoscute îngrijorările autorităților uh, chineze. Și dacă e să ne luăm după reacțiile pe care le primim, pentru că trebuie să vă spun că e vorba de un exercițiu foarte neplăcut, e foarte clar că China Uh, acordă atenție observațiilor noastre și de fiecare dată, uh, de când, de fiecare dată când emitem o declarație, uh, misiunea chineză de la Bruxelles are o reacție. Deci e clar că autorităților din China nu le plac astfel de declarații și de fiecare dată au o reacție. Dar sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră că în ceea ce privește rezultatele nu am înregistrat prea multe progrese în China. Nu știu dacă e o consolare, dar uh, Uh, avem o experiență a unor state membre uh, în ceea ce privește dialogurile, dialogul cu privire la drepturile omului și China. Discutăm și cu omologii americani și trebuie să vă spun că nu putem spune că Uniunea Europeană eșuează. Până la urmă, cu toții eșuăm în aceste încercări ale noastre de a îmbunătăți situația drepturilor omului în China. S-a sugerat că poate că ar trebui să punem capăt acestui sau să luăm o pauză în acest dialog cu privire la drepturile omului. Noi considerăm însă că trebuie tocmai să perseverăm și să ne punem de acord, să ne coordonăm eforturile și cu ceilalți, în speranța ca până la urmă să reușim să îi convingem pe uh, omologii noștri chinezi că pentru a obține o dezvoltare durabilă, de fapt acesta este și obiectivul guvernului chinez, guvernul va trebui, va trebui să uh, permită persoanelor să se uh, exprime liber. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult uh, pentru această contribuție, doamna Ivoni, și în pofida problemelor și a lipsei de rezultate obținute în acest proces, Uh, cu privire la dialogul uh, referitor la drepturile omului, nu avem altă alternativă decât să continuăm dialogul, să ne menținem uh, poziția și să o exprimăm suscitare de fiecare dată când putem. Iar Parlamentul European va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a transmite acest mesaj în mod cât mai coordonat. Subcomisia cu privire la drepturile omului și alte instanțe de la Parlament rămân Uh, fermi, uh, rămânem fermi pe această poziție. Uh, să nu uităm că și doamna Mogherini întotdeauna oferă răspunsuri foarte clare la întrebările legate de evoluția Uh, drepturilor omului, uh, la uh, prizonierii politici și așa mai departe. Deci e important să rămânem, să menținem această poziție și să solicităm ca drepturile omului să fie incluse în următoarea ședință din luna noiembrie. Înainte de încheierea acestei dezbateri, aș dori să dau cuvântul vorbitorilor noștri care vor primi fiete pentru un comentariu final și un răspuns la întrebările deputaților. Haideți o luăm în ordine inversă. Îi dau cuvântul doamnei Roba. Vă rog, două minute. O să încerc să răspund foarte pe scurt în legătură cu situația din uh, școli și mai ales uh, uh, cursurile de civilizație tibetană din școlile din China. În regiunea autonomă Tibet, limba tibetană este folosită ca Uh, limbă de predare în, lim- în școala primară. În ciclul 2 și mai târziu nu pot să continui să studiez în limba tibetană, ceea ce înseamnă că jumătate din copiii din Tibet nu pot fi pot uh, beneficia uh, de învățământ în limba lor maternă după vârsta de 11 ani, ceea e o situație îngrijorătoare. În alte, în alte zone, copiii pot beneficia de uh, Uh, cursuri până, uh, deci inclusiv în liceu, deși situația uh, e amenințată din 2010, am constatat tot felul de încercări de a elimina acest sistem de predare în limba tibetană. Deci, spuneam că jumătate din populația uh, Um, care poate folosi această limbă în învățământ. Bineînțeles că trebuie să faci să optezi pentru limba uh, tibetană. Uh, de fiecare dată, deci uh, când uh, ești în școală, Uh, ești penalizat pentru că dacă vrei, de exemplu, să devii inginer sau matematician sau orice altă meserie care necesită studii superioare, trebuie să dai examene în limba chineză și deci trebuie să vorbești perfect limba chineză și nu poți să intri în concurență cu uh, vorbitorii nativi de chineză și deci astfel ești uh, penalizat. Uh, deci, unii părinți idealiști, a spune, își trimit copiii la aceste școli cu predare în limba tibetană. E vorba de familiile chineze. Dar știu că uh, riscă ca copilul respectiv uh, să sufere mai târziu în, uh, în carieră. Deci e o alegere foarte greu de făcut. Mulțumesc. Domnul Țărin, doriți să răspundeți timp de două minute? Gumba cu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 nimolata jana ge ane jana mabi shungu ge ta koron che ka ja wala ne te gi jana shungu ge jeda ge lo jugu yo se ne ka ti ka ji ni cha che bare ta wa na shen gi gumba ta chi ge ndoi khon song no lo gumba ge no lo la ta wa jan jamu ge ma juma ta wa ge ta chi no lo lo ji chi ne khon de yo re te song za ane je pe ge gumba te ta da jana ge ma ga la ju de ge yo re che yi Uh, and to answer... Aș vrea să răspund la întrebarea domnului uh, Demesmacher. Din păcate, nu am vești bune pentru dumneavoastră. Constatăm o uh, intensificare a, uh, uh, a intimidărilor uh, călugărilor uh, din Tibet. de exemplu, mănăstirile sunt transformate în adevărate tabere militare. Poate că vă amintiți că în aprilie 2015 Uh, un oficial uh, chinez a spus că mănăstirile și templele budiste trebuie să arboreze drapelul comunist și nu drapelul uh, tibetan. Există și acest sistem care se numește sistemul de administrare a mănăstirilor. Ce înseamnă acest lucru? În fiecare mănăstire există supraveghetori care fac parte din uh, Uh, Partidul Comunist uh, Chinez. Deci există cadre uh, comuniste care supraveghează fiecare mănăstire în parte. Mulțumesc foarte mult. Îi dăm cuvântul domnului Metten pentru o contribuție finală. Mulțumesc, doamnă președinte. În ce privește dialogul și autonomia, au fost reluate dezbaterile între Uh, reprezentanții Partidului Chinez și Dalai Lama putea vedea uh, lucrul acesta ca un progres, dar din 2010 uh, negocierile au încetat, tibetanii prin interpretarea Constituției care le prevede acest drept de a avea propria identitate și suveranitate și de a-și administra chestiunile religioase și sociale. Deci a existat acest memorandum, dar pentru chinez memorandumul a fost uh, văzut ca un fel de uh, încercare de a obține independența. Deci noi considerăm că reluarea dezbaterilor este singura modalitate pentru a depăși obstacolul sau impasul politic. Dar în orice caz nu există niciun indiciu că uh, liderii comuniști ar dori să-și, să reia acest dialog. Sunt cu totul de acord în legătură cu ce s-a spus în legătură cu controlul și situația mănăstirilor. Controlul a crescut foarte mult și e foarte greu pentru călugări și pentru călugărițe să își Um, exercită libertatea uh, religioasă. Uh, coordonatorul pentru Tibet, uh, da, într-adevăr, a fost o solicitare făcută de către ONG-uri de ani de zile încoace. Nu a existat un consens între statele membre, situația continuă și astăzi și faptul că avem un reprezentant pentru drepturile omului e văzut ca și când e un mandat general pentru toată lumea. Ne considerăm că ar fi o măsură utilă, dar uh, ne bazăm pe uh, ce avem, respectiv uh, dialogul pentru drepturile omului care ar trebui să fie reluat. Așa cum s-a spus, este un exercițiu foarte frustrant pentru oficial și pentru ONG-uri, dar trebuie să-l continuăm și să încercăm să obținem rezultate uh, cât mai concrete, dacă se poate. Mulțumesc și, în fine, doamna Hosman. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să răspund foarte pe scurt la întrebarea doamnei Lochbiller în legătură cu învățământul. Sistemul din China este foarte uh, complex, există o diferență foarte mare între sate și orașe. La state școlile sunt finanțate de către comunitățile locale. Deci dacă satul e sărac, dacă primăria e sărată, atunci și școala este săracă. Câteodată nici nu există școli la sate. Există câteva inițiative mm, eu sunt, vin din Franța, deci cunosc situația din Franța, dar există o uh, școală creată de către un francez la Linșia uh, pentru școlile uh, musul, pentru fetele musulmane, pentru că dacă nu, fetițele la 10-11 ani sunt măritate. Și grație acestei inițiative, mii de fete au putut să uh, facă studii. Uh, în ce privește situația minorității Dum din sudul Chinei și alte minorități, uh, e aceeași problemă. Fetițele nu pot merge la uh, școală pentru că de fiecare dată când într-o familie sunt mai mulți uh, copii, băiatul merge la școală și fata rămâne acasă și ajută la treaba în casă. Uh, s-a spus în legătură de, cu acest sentiment de frustrare că tot încercăm, încercăm și nu obținem rezultate. Să nu uităm că avocații chinezi uh, se străduiesc chiar mai mult decât noi și au, înțeleg foarte bine ce înțelege Uh, statul de drept. Știu foarte bine pentru că legislația a fost folosită de către chinezi uh, ca un fel de instrument pe care pretind că îl uh, respectă. Și avocații sar pe pretextul legislației și spun avem legislația, e aplicată și așa mai departe. Dar, <laughs> bineînțeles că legislația nu este Uh, nu este respectată și cei care protestează sunt uh, trimiși în închisoare, sunt torturați. Uh, un dezident a, fost, a ieșit recent din închisoare după trei ani de tortură, nu putea nici măcar să vorbească, acum se simte un pic mai bine și își continuă lupta. Deci avem totuși și avocație curajoși care încearcă să apere societatea chineză. Mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții extrem de interesante. Mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbaterea de astăzi. Aș dori să le mulțumesc uh, atât uh, celor care au venit uh, din Tibet și celorlalți invitați, experților noștri, care lucrează, care călătoresc și care trăiesc în locuri atât de îndepărtate. Vă mulțumim încă o dată și sperăm să vă putem și ajuta. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Peste 15 minute începem dezbaterea cu privire la Eritrea. Welcome to the last point of our agenda today. Uh, Bine ați venit la ultimul punct de pe ordinea de zi. Și o să trecem de la Tibet la Eritrea. Nu este un exercițiu ușor, însă necesar astăzi. În mijlocul crizei cu care, majore cu care ne confruntăm în Eritrea, Știți cât de importantă este situația din uh, Siria și acum uh, întreaga atenție se concentrează pe milioanele de sirieni care au părăsit Siria, însă uh, mii de oameni din Eritrea își riscă viața încercând să ajungă în Eritrea. Este o țară de mici dimensiuni, cu o populație de 500 de Um, mii, mii de oameni încerc, încearcă să ajungă în Europa pentru a încerca să scape de o modalitate groaznică de abuzare a democrației. În primul rând, înainte de a iniția această discutare, aș dori să spun bun venit un, uh, unui grup de vizitatori, al doilea grup de vizitatori invitați de doamna Lochbiller, Ah, bine ați venit, ne bucură faptul că sunteți alături de noi și acum ah, pentru a reuși să ne încadrăm în timp, să asistăm la intervențiile invitațiilor, ah, Serviciul European de Acțiune Externă, membrilor noștri, o să trecem la discutarea situației drepturilor omului în Eritrea. În primul rând, acest punct de pe ordinea de zi este de fapt o urmare a schimbului uh, de opinii rodnic pe care l-am avut cu raportorul special al Națiunilor Unite privind situația drepturilor omului din Eritrea, doamna Sheila Chetarut, care a avut loc pe data de 17 uh, mai, martie 2015 și acum vom analiza mai în detaliu raportul de 500 de pagini publicat de Comisia de Anchetă privind drepturile omului din Eritrea, acest raport face, mm, trage la răspundere guvernul din Eritrea, care ar fi uh, responsabil pentru uh, încălcările grave ale drepturilor uh, omului, ceea ce a dus la sute de mii de refugiați care au părăsit această uh, țară în plus. Uh, unele dintre aceste uh, încălcări ale dreptului omului în ceea ce privește uh, execuție extrajudiciară, tortura, inclusiv tortura sexuală, serviciul uh, militar obliga- obligatoriu, muncă forțată și așa mai departe. Această um, actualizare a situației um, se va regăsi până la urmă în viitorul raport al subcomisiei noastre. Din păcate, raportoarea doamna Ver- Vergianu nu este prezent astăzi pentru că participă la misiunea de observare a legilor din Haiti împreună cu președintele comisiei noastre, însă sunt sigură că cele discutate astăzi uh, vor, uh, vor fi prezentate și dumneai. Aș uh, dori să vă aduc aminte că în 2014 mai mult de 500.000 de uh, eritreni și-au părăsit țara, ceea ce înseamnă 6% din populația țării. După cum am văzut și în acest an, sute de mii de eritreni, în medie 5.000 de oameni în fiecare lună, părăsesc Eritrea și au nevoie de protecție internațională pentru că sunt izgoniți ca urmare a acestor încălcări ale drepturilor omului și riscă viețile, viețile și riscă să fie victime ale persoanelor care uh, fac trafic cu ființe persoane. De ce își părăsesc uh, în număr atât de mare uh, țara? În primul rând, serviciul militar obligatoriu care trebuie să fie executat atât de bărbați cât și de femei. Eritrea are una din cele mai mari forțe armate din Africa subsahariană, în același timp că, că confruntându-se cu lipsuri uh, din punctul de vedere al asigurării uh, hrănirii populației. Primul vorbitor ar fi trebuit să fie un refugiat din uh, Eritrea care se află în Belgia. Este o situație ilustrativă pentru ce se întâmplă. Dumnealui nu a, a refuzat să apară în fața comisiei noastre în ultimul moment Ceea ce ilustrează teama multor uh, eritreni de peste hotare care nu doresc să depună mărturie pentru că se tem că ar fi persecutați de uh, ca, ca membrii familiilor să fie persecutate în Eritrea. Această practică de a pedepsi un membru al familiei pentru comportamentul unui alt uh, membru reprezintă o încălcare a drepturilor internaționale. Răzbunări de acest timp pot uh, avea forma um, unor uh, arestări arbitrare și uh, trimitere în închisoare și acum aș dori să dau cuvântul unui jurnalist care lucrează la o stație de radio din Paris, care ne va prezenta situația groaznică a drepturilor omului în Eritrea. Dumnealui vorbește, lucrează la Radio Arena, Eritrea noastră, o stație de radio care transmită prin satelit și în Eritrea din iunie 2009, din Paris. Rezultatul inițiativei jurnaliștilor eritreni din exterior uh, este această stație de radio care transmite informații și știri independente eritrenilor din Eritrea și de peste hotare. După cum a spus domnul Binean Simon Solomonis, este un jurnalist care lucrează la această stație de radio, radio care sper că dă speranțe uh, concetățenilor săi și acum, domnule Simon Solomon, aveți cuvântul pentru 10 minute. Thank you. Thank you for uh, giving me this. Uh... Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să vă spun câteva cuvinte despre mass media și libertatea de uh, exprimare în Eritrea. În primul rând, permiteți-mi să vă prezint uh, Radio Arena. După cum s-a spus deja, este vorba de o stație de radio independentă cu sediul în Paris. Am început să transmitem uh, în iunie 2009 prin uh, satelit în Eritrea și în țările vecine Transmitem în uh, limba locală Tiringria și în arabă. În acest uh, uh, moment, Radio Arena este singura, singurul post de radio independent care transmite în Eritrea. Colaborăm cu organizația Reporter Fără Frontieră. Publicul nostru principal sunt eritreenii Uh, care au reședința în exteriorul uh, Eritrei, în uh, țările vecine, adică Etiopia și Sudan. În nordul Etiopiei se vorbește limba tigrinia și publicul din Sudan publicului din Sudan sunt dedicate transmisiile noastre în limba arană, arabă. Uh, emisiunile noastre discută aspecte care țin de politică, viață curentă și așa mai departe. Anumite programe uh, sunt interesante uh, pentru publicul nostru, de exemplu, programele care discută situația refugiaților sunt foarte iubite. Există posibilitatea ca ascultătorii să-și exprime propriile păreri Uh, față de temele discutate. Această oportunitate a dat uh, curajul multor eritreni să um, își exprime uh, părerile, să comunice cu alți concetățeni, un lucru nou pentru eritreni. Există și programe care permit un schimb liber de opinii între ascultători Radio Arena a reprezentat o punte între eritreinii din țară și cei care au părăsit Eritrea, cei care se află în Etiopia, Sudan, în Egipt, în Malta sau în alte state. Radio Arena reprezintă o, o modalitate de comunicare între toți acești oameni. În acest moment, Radio Arena colaborează cu reprezentanții societății civile din Eritrea nu există o libertate de expresie sau uh, o presă liberă în Eritrea. În acest moment, uh, singura mass media activă în Eritrea este cea deținută de guvern. Nu este foarte ușor să umplem acest uh, vid în, uh, în Eritrea, pentru că dacă cineva este prins că ascultă Radio Elena, poate fi trimis în închisoare. La sfârșitul anului, până la sfârșitul anului 2009, foarte mulți oameni au fost trimiși la închisoare pentru că uh, fuseseră răprinși ascultând acest radio. Au fost închiși unii dintre ei o perioadă de două săptămâni. Tot mai mulți oameni au uh, ascultat radioul nostru, un lucru care nu a putut fi tolerat de guvernul local și um, a fost persecutat din momentul în care ne-am început uh, transmisiile. De exemplu, din, uh, în, în anul 2012, transmisiunea prin satelit a fost perturbată și uh, pagina noastră de internet a fost atacată de guvernul din Eritrea. Monitorizarea uh, corespondenței prin e-mail face parte din uh, viața noastră uh, cotidiană, însă perturbarea transmisiilor prin satelit este o mare problemă. Arapsat, furnizorul serviciilor comunicațiilor prin satelit din momentul respectiv, ne-a confirmat că aceste perturbări au fost cauzate de autoritățile din Eritrea. Uh, din păcate, această activitate de perturbare a afectat și alte transmisiuni, ceea ce a făcut ca Arapsat să uh, ne, să-și oprească furnizarea serviciilor pentru noi și a trebuit să ne adresăm altor uh, furnizori. La începutul acestui an, șase jurnaliști au fost condamnați la închisoare și comunitatea internațională ar trebui să monitorizeze ceea ce se întâmplă în Eritrea. Foarte mulți jurnaliști au părăsit țara, um, nu li s-a, celor închiși uh, nu li s-a dat nicio explicație în legătură cu motivele pentru care au fost închiși sau uh, au fost eliberați, nu ar fi trebuit să ajungă în închisoare de la bun început. În februarie 2009, uh, Reporterii fără frontieră au amintit o razie efectuată la un uh, la un uh, ziar local și foarte mulți jurnaliști au fost închiși fără niciun fel de explicație și nu ar trebui să uităm că există în continuare un număr mare de jurnaliști care se află în închisoare de mai mult de 14 ani fără să fi fost uh, condamnați în urma unui proces, pur și simplu au fost închiși pentru că și-au făcut uh, treaba. Foarte, multe, foarte mulți blogger, foarte mulți jurnaliști se confruntă cu asemenea probleme din partea, uh, sunt persecutați de autorități. Însă, în Eritrea, de exemplu, accesul la internet este foarte dificil pentru că singurul furnizor de servicii de internet este unul de stat și viteza este de 5 kilobits pe, pe secundă din fericire, Facebook-ul încă fun- uh, funcționează. Jurnaliștii care lucrează pentru presa de stat sunt și ei, uh, fac și ei uh, obiectul unor represiuni din partea guvernului. Eu am lucrat timp de 14 ani pentru televiziunea de stat și neîncrederea între colegi, cenzura, reprezintă un fapt cotidian. Niciun jurnalist nu are uh, libertatea de a lucra la un reportaj. Uh, reportajul respectiv este dictat, de fapt, de superiorii unui jurnalist. Și, în fine, aș dori să spun că purtarea unui uh, dialog constructiv cu guvernul din Eritrea este o idee bună, însă doar dacă acest guvern este este dispus să contribuie la finanțarea unor programe de asistență pentru dezvoltare, însă uh, donatorii europeni și donatorii internaționali trebuie să se asigure că această asistență pentru dezvoltare ajunge la uh, cetățenii uh, din Eritrea. Trebuie să există un mecanism de monitorizare care să se asigure că cetățenii Eritrei sunt cei care au de profitat în urma acestor fonduri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Solomon. Vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și voi trece la următorul uh, invitat, doamna Birte Ankenbrand, din partea sec- secretariatului Comisiei de Anchetă uh, de la Geneva și dumnea, dumneai ne va prezenta un rezumat al acestei anchete și conținutul raportului referitor la Eritrea. Ne bucură faptul că ați dat curs invitației noastre. Aveți cuvântul pentru 10 minute. Good morning. Bună dimineața, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, membrii Comisiei de Anchetă ONU privind drepturile omului în Eritrea apreciază interesul dumneavoastră în legătură cu activitatea sa. Membrii comisiei ar fi dorit să vină personal, uh, dar din păcate nu sunt disponibili și m-au uh, însărcinat pe mine să vă prezint uh, raportul lor. După cum știți, în iunie 2014, după al doilea raport al raportului special pentru dreptul omului din Eritrea, s-a creat o comisie de anchetă pentru a ancheta toate uh, presupusele încălcări ale drepturilor omului în Eritrea, așa cum s-a spus în cele două rapoarte precedente ale raportorului special. special. Președintele Consiliului a numit pe Mike Smith din Australia ca președinte al, al uh, Comisiei uh, și s-au alăturat și la Chitarul din Mauriția și um, Mauritius și uh, încă un domn din Ghana cu Sheila Kitterus v-ați întâlnit uh, în martie anul acesta. Autoritățile din Eritrea nu au cooperat cu Comisia și nu au răspuns solicitărilor de a uh, se deplasa în această țară pentru a obține informații suplimentare. Așa cum uh, fac și alte comisii internaționale de anchetă, Comisia a continuat să obțină, să încerce să obțină informații directe în mod imparțial. Uh, a înregistrat mărturia 450 de persoane în 8 țări și 160 de mărturii scrise. Comisia și-a bazat concluziile um, pe um, dovezi considerate rezonabil de credibile și a ajuns la concluzia că este rezonabil să considerăm că incidentele au avut loc așa cum uh, s-a raportat. Acum doresc să vă prezint concluziile Comisiei de Anchetă din rapoartele sale adresate Consiliului Drepturilor Omului um, prezentate în iunie anul acesta. Pe baza dovezilor strânse Comisia a ajuns la concluzia că au avut loc încălcări sistematice și majore ale drepturilor omului și sunt comise în continuare cu impunitate în Eritrea. Comisia a ajuns la concluzia că încălcările drepturilor omului în, ceea ce privește execuțiile extrajudiciare, tortura, înrolarea obligatorie în armată pot să reprezinte crime împotriva umanității. Comisia a subliniat faptul că aceste concluzii nu trebuie să fie considerate ca fiind concluzia că nu s-au uh, uh, comis uh, delicte și în alte domenii. O altă comisie de anchetă creată de, de Consiliul Drepturilor Omului a fost mandatate să ancheteze încălcările drepturilor omului și alte delicte. Comisia a fost mandatată să ancheteze doar încălcările drepturilor omului în Eritrea și Comisia și-a interpretat mandatul ca neincludând um, anchetarea crimelor de război în Eritrea. Nepul în aplicare a Constituției din 97 a avut efecte majore asupra țării și a poporului său. Respectarea drepturilor și libertăților uh, este foarte limitată. Nerespectarea este evidentă. De multe ori se folosește tortura pentru a obține declarații uh, și procesele nu au loc în, public. Mulți oameni au fost, au fost uh, victimele unor uh, răpiri, inclusiv ziariști, lideri religioși, membrii unor uh, grupuri etnice minoritare. Eritrea de azi este o țară a represiunii și temerii. O rețea de supraveghere intră în toate, la toate nivelurile uh, societății, inclusiv uh, membrii familiilor se denunță unii pe alții, inclusiv în diaspora. Deci, mecanismul de supraveghere în Eritrea depășește nevoile securității naționale și prevenirii criminalității. Ca rezultat al supravegherii în masă, cei din Eritrea se tem că comportamentul lor va fi monitorizat de agenții de securitate și apoi uh, folosiți împotriva lor, că vor fi arestați, deținuți, torturați sau vor dispărea pur și simplu hărțuirea, intimidarea și uh, arestările arbitrare uh, pot fi îndreptate și împotriva fa- membrilor familiilor celor care au plecat din țară și trăiesc în diasporă. Arestările um, sunt uh, o realitate de zi de zi în Eritrea. Arestările și uh, arbitrare în Eritrea um, se datorează lipsei statului de drept uh, și având în vedere că statul controlează societatea pentru a nu permite criticile. Condițiile de detenție sunt foarte dure în uh, vasta rețea de facilități de detenție, inclusiv uh, în locuri secrete, neoficiale. Autoritățile din Eritrea folosesc intenționat tortura pe parcursul detenției. Condițiile cele mai dificile și regimurile cele mai stricte de detenție sunt folosite pentru a um, pedepsi trădători, cei considerați ca fiind o amenințare la um, adresa securității naționale sau suspectați de așa numite delicte transfrontaliere. Sunt folosite pentru a uh, obține declarații sau pentru a obliga um, pe cei care au anumită religie să renunțe la credința lor. Și în uh, timpul uh, uh, formării militare în armată, relele tratamente sunt o realitate întreaga populație trebuie să participe la serviciul militar și la 18 ani sau chiar înainte, toți eritreenii, femei și bărbați, sunt înrolați în armată. Serviciul național, deci uh, armata, trebuie să dureze un an și jumătate, dar de fapt oamenii sunt înrolați pe o perioadă nelimitată, de multe ori în condiții foarte dure, inumane. Comisia a ajuns la concluzia că munca forțată în armată este similară sclaviei, de fapt. Femeile din armată au un risc mare de a fi violate, mai ales uh, în taberele de formare militară și ofițerii uh, își folosesc poziția în ierarhia militară pentru a profita de femei vulnerabile, obligându-le să-i servească și să întrețină relații sexuale cu ei, ceea ce înseamnă de fapt sclavie sexuală. Femeile se confruntă cu riscuri majore de a fi violate sau de a fi victime ale altor tipuri de violență sexuală când se află în închisori. Munca forțată depăsește strict armata este o realitate în Eritrea în toate sectoarele economiei care se bazează pe acesta și toți eritreenii riscă să se confrunte cu munca forțată la un moment dat în viața lor, inclusiv când studiază. Cei mai în vârstă sunt recrutați forțat în uh, grupurile armate. Aceste persoane nu pot să se bucure de libertatea lor. Ca reacție la aceste concluzii ale Comisiei, uh, Consiliul Drepturilor Omului și-a repetat preocuparea în legătură cu aceste raportări ale încărcărilor grave ale drepturilor omului de către autoritățile eritreene împotriva propriei populației. Consiliul a hotărât să prelungească mandatul Comisiei pentru că încă un an pentru a încheta încălcările sistematice și grave ale drepturilor omului din Eritrea pentru a asigura că cei vinovați pot fi trași la răspuns Um, inclusiv dacă aceste încălcări sunt crime împotriva umanității. Comisia își va transmite raportul final Consiliului Drepturilor Omului în iunie la anul. Consiliul a făcut câteva uh, recomandări statului Eritrea și comunității internaționale pe care pot să le prezint dacă mai avem timp. Poate am putea să dau, dăm cuvântul uh, deputaților pentru că le ascultă opiniile și apoi pot să vă dau din nou cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul colegilor mei. Doamna Lofbilar mai întâi, mulțumesc. Eu, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, și eu pentru această prezentare. Aș avea câteva întrebări. Și în luna martie am organizat o audiere sau, de fapt, un uh, schimb de vederi cu privire la Eritrea și am, uh, tot ce ați spus dumneavoastră corespunde cu ce am auzit acolo. În ce privește Radio Arena, reprezentantul acestui radio, uh, spuneați că încercați să difuzați uh, și în țările vecine considerați că această, acest radio este o rețea de informare sau o infrastructură de informare și pentru refugiați, pentru eritreenii care încearcă să fugă din Eritreea. Apoi, uh, spuneați că e nevoie de un sistem de monitorizare mai bun al asistenței pentru dezvoltare pentru Eritreea, pentru ca acești bani să ajungă până la urmă uh, la persoanele care au uh, nevoie, la Mm, săraci. E o întrebare poate și pentru Serviciul de Acțiune Externă, dacă se procedează astfel, pentru că uh, ambasadorul uh, pentru Eritrea în luna martie, fostul ambasador, a solicitat acest lucru și uh, serviciul a dat un răspuns foarte vag. Apoi mai am o întrebare pentru dumneavoastră sau tot pentru Serviciul pentru Acțiune Externă. Avem procesul de la Cartum, așa numitul proces de la Cartum, care nu e ușor de înțeles uh, din perspectiva Parlamentului, pentru că nu putem spune că e secret, dar nici că e foarte public. Scopul este combaterea terorismului în regiune și uh, gestionarea uh, fluxurilor migratorii. Și în cadrul acestui proces de la Khartoum, se prevede și posibilitatea unui dialog cu guvernul din Eritrea. Cum se folosește acest dialog și dacă da, cum, deci dacă se folosește și cum, pentru a exercita presiune asupra guvernului din Eritrea. De exemplu, pentru a uh, opri serviciul militar după 18 luni, o promisiune pe care o tot fac și pe care uh, nu o uh, implementează, nu o realizează. Există un pericol ca acest proces la Khartoum să facă ca guvernul din Eritrea să primească ce cere de fapt, respectiv să nu mai fie criticat pentru situația drepturilor omului și apoi să primească și uh, ajutor uh, din partea Uniunii Europene pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, 6% din uh, populație să părăsească țara. Și o întrebare pentru uh, ședința uh, Consiliului ONU. Dacă am înțeles bine, spuneați că Consiliul nu a închetat uh, mai departe uh, crimele internaționale, crimele împotriva omenirii, umanității și așa de mai, de, mai departe. Cine va face acest lucru? Uh, aveți o propunere? Cine ar trebui să desfășoare până la capăt această anchetă? În raportul dumneavoastră de anchetă mai spuneți și că țara aceasta nu este condusă uh, prin lege, ci uh, prin teamă prin intimidări. E o exprimare foarte potrivită. Fostul ambasador uh, ONU a spus că chiar raportorul special cu privire la, uh, pentru Eritrea a fost uh, amenințat într-un hotel din Geneva, deci a făcut obiectul intimidărilor. Tot în virtutea acestei uh, domnii a intimidării. A fost uh, cineva tras la răspundere sau continuă astfel de acțiuni precum cea împotriva raportorului special. Mulțumesc. Domnul Macher. Mulțumesc. Vor, voi vorbi în olandeză. Aș dori să mulțumesc călduros vorbitorilor pentru prezentările lor. Bineînțeles că regret faptul că unul dintre invitații noștri a hotărât până la urmă să nu vină la ședința noastră. E o persoană care totuși trăiește în Belgia, ceea ce totuși arată cât de gravă este situația, cât de îngrozitor este acest guvern care uh, reușește să facă legea chiar în, uh, până în Belgia, la o distanță atât de mare. Cred că e un exemplu elogvent și care spune foarte mult. Deci absența acestui invitat cred că ne spune foarte mult despre situația din Eritrea. Guvernul din Eritrea uh, de fapt uh, nu face, de, uh, deci cum procedează, deci impune Uh, impozite sau impozitează veniturile eritrenilor din diasporă. Aș dori să întreb uh, SAE-ul care sunt măsurile pe care noi ar trebui să le luăm pentru a evita o astfel de situație. Deci uh, faptul că cetățenii din diasporă sunt obligați să plătească impozite guvernului din Eritrea situația este îngrozitoare. Uh, dumneavoastră, ca jurnalist, ați părăsit, uh, ați părăsit uh, țara pentru că v-ați dat seama cât de rău ajunsese situația pentru că jurnalismul, profesia de jurnalist nu e mai văzută ca o meserie, ci ca un delict. Deci atunci v-ați dat seama cât de gravă este situația în condițiile în care atâția oameni părăsesc Eritrea, sigur că o parte uh, din ei uh, o părăsesc datorită sărăciei, dar cred că o mare parte o părăsesc datorită încălcărilor uh, grave ale drepturilor omului și așa ajung la cele 200 de milioane de euro pe care Uniunea Europeană intenționează să le plătească până la sfârșitul anului ca asistență pentru dezvoltare. Am spus acest lucru și la plenară. Trebuie să ne asigurăm că banii aceștia ajung la uh, populația care are cu adevărat nevoie de aceste fonduri. Și sunt de acord cu întrebarea antevorbitoarei mele, cum ne vom asigura, deci cum, cum vom avea această activitate de monitorizare? Cum ne putem asigura situația uh, se, se îmbunătățește situația economică a acestor țări. Și chiar dacă vor avea o viață mai bună din punct de vedere economic, cu siguranță foarte mult vor părăsi Eritrea datorită încălcărilor uh, uh, grosolane ale drepturilor omului și deci vor mai fi migranți din Eritrea. Mă întreb dacă putem uh, acționa pentru a îmbunătăți situația pe acest plan, dacă putem face ceva pentru a uh, schimba în bine situația. Ce rol ar putea juca Uniunea Africană pentru a face față acestor uh, situații tot mai îngrijorătoare cu privire la situația drepturilor omului din Eritrea. Uh, Eritrea, Sudanul, uh, știm că și Sudanul și Yemenul au un rol, rol important de jucat în menținerea acestui regim la putere. Am putea să lansăm un, o formă de cooperare regională, de exemplu, care să pună capăt acestei situații. Iar în ceea ce privește fluxurile migratorii, Eritrea este a doua uh, țară ca sursă de refugiați uh, după uh, Siria. E vorba de persoanele care vin în Europeană. Să nu uităm că aceste persoane își au, au un rol important de jucat în țara lor pentru a construi această țară. Cum îi putem ajuta pe acești oameni ca să își aducă contribuția la construirea societății eritreene? Nu mai uh, am nicio persoană înscrisă la cuvânt. Înainte de a da cuvântul reprezentanților Serviciului de Acțiune Externă, reprezentantei doamne, uh, Serviciului de Acțiune Externă, doamne Brown, care uh, se ocupă de oficiul pentru Eritrea, aș dori să pun și o întrebare Serviciului de Acțiune Internă care uh, vizează Eritrea. Cum cum abordează uh, SAE situația migranților în contextul unui regim uh, dictatorial precum cel din Eritrea, care a fost rezultatul uh, vizitei înaltului reprezentant Mogarini în Eritrea, a avut și uh, discuții cu Uniunea Africană pe tema migrației. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Dacă se poate, nu mai mult de 3-4 minute. Thank you. Mulțumesc. Din păcate, situația drepturilor omului pe care ați descris-o nu poate fi decât confirmată. Eritrea uh, are un uh, palmares extrem de jalnic în ceea ce privește drepturile omului și Comisia de Anchetă, prin raportul său, uh, pe drept cuvânt, identifică încălcările grave ale drepturilor omului în Eritrea. Ne îngrijorează această situație. Am luat poziție la reuniunea Comisiei ONU pentru drepturile omului din iunie anul trecut. Ne îngrijorează cu atât mai mult situația cu cât această comisie de anchetă a fost însărcinată să evalueze dacă, evalu- dacă încălcarea drepturilor omului este o, criză, este o crimă împotriva omenirii și în discuțiile pe care le avem cu guvernul din Eritrea, în întâlnirile noastre la nivel înalt, invităm Eritrea să coopereze cu Comisia de Anchetă. e necesar pentru a stabili anumite fapte indubitabile. Comisia de anchetă a luat uh, ca perioada de studiu perioada din 93 până acum. E perioada pe care trebuie să o studiem, să o anchetăm, dar uh, de fapt ce trebuie să facă Eritrea este să coopereze cu această comisie de anchetă și să pună la dispoziție informațiile necesare să vedem care este modul cel mai potrivit de a ajunge deci la date, uh, la date concrete, necontroversate. Suntem deci foarte îngrijorați și încercăm să folosim orice oportunitate de acțiune. Doamna Mocherini, cu ocazia vizitei, vizitei sale în Etiopia, a făcut o declarație de presă în care încuraja Eritrea să îmbunătățească situația drepturilor omului S-a discutat acest subiect, bineînțeles, și cu ministrul de afaceri externe din uh, Etiopia. Dacă nu mă înșel, a fost un comunicat de presă prin care ea a invitat Eritrea să respecte drepturile de bază, uh, drepturile uh, fundamentale. Am primit câteva indicii conform cărora Eritrea ar avea intenția să îmbunătățească câteva drepturi ale omului. În uh, septembrie 2014, Eritrea a devenit parte semnatară a Convenției um, ONU cu privire la decombaterea torturii, a degradării și altor uh, uh, tratamente inumane. La sfârșitul 2014, guvernul din Eritrea a, și-a anunțat intenția de a reforma uh, serviciul militar. Nu știm exact care este conținutul acestei propuneri. Uh, acestor uh, reforme. La un moment dat s-a discutat uh, ca serviciul militar să fie uh, limitat la 18 luni, cel puțin pentru soldați. Dar trebuie să așteptăm până la anul ca să vedem dacă într-adevăr să dă curs acestei decizii. În fine, un alt semn încurajator este faptul că guvernul din Eritrea s-a uh, declarat disponibil să coopereze cu Uniunea Europeană și cu ONU, deci cu comisarul uh, ONU pentru drepturile omului, pe baza recomandării făcute de către Eritrea cu ocazia revizuirii periodice din uh, februarie 2014. Deci, Uniunea Europeană are intenția fermă de a sprijini acest proces și vom uh, începe să lucrăm pe marginea lui în, uh, la anul viitor, la începutul anului viitor. Aș dori să pun, să, să, cu permisiunea dumneavoastră, să vă explic și care este mm, uh, rațiunea relațiilor noastre cu Eritrea. Noi ne propunem ca prin acțiunile noastre să-i sprijinim pe uh, să sprijinim poporul din Eritrea și considerăm că angajamentul cu Eritrea este singura modalitate de a dialoga Eritrea cu privire la drepturile omului și pentru a încuraja să înfăptuiască reforme. Suntem conștienți de faptul că situația drepturilor omului este controversată, dar sper, noi considerăm că dacă continuăm să dialogăm, vom uh, obține rezultate concrete. În orice caz, este singura posibilitate. În primul rând, sprijinim, îi sprijinim pe oamenii de rând. Uh, scopul asistenței este să îmbunătățească, îmbunătățească viața acestor oameni, să creeze locuri de muncă, să stimuleze dezvoltarea economică și să asigure siguranța aprovizionării cu alimente. Este clar că uh, dacă dorim ca viața oamenilor de zi cu zi să se îmbunătățească, trebuie de asemenea ca și situația drepturilor omului să se îmbunătățească și de aceea la toate întâlnirile la nivel înalt uh, cu autorități din Eritrea abordăm acest subiect, insistând asupra faptului că drepturile omului trebuie să fie respectate. Și, de asemenea, abordăm această chestiune și în forurile internaționale, precum la Comisia pentru Drepturile Omului de la ONU, sprijinim rezoluția de a prelungi mandatul uh, Comisiei de Anchetă, de exemplu, pentru încă un an și invităm Eritrea să coopereze cu raportorul special pentru uh, Comisia de Anchetă. Un alt aspect al angajamentului nostru, pe care considerăm că e important să-l abordăm, îl reprezintă cauzele de bază ale migrației, respectiv perspectivele economice foarte proaste, lipsa de viitor pentru tineri, lipsa de uh, locuri de muncă și situația drepturilor omului extrem de uh, dezastruoasă. În fine, angajamentul UE cu Eritrea trebuie să se reflecte și într-un context mai vast, respectiv în context regional. Dacă am întrerupe relațiile cu Eritrea, nu am uh, uh ajutat la uh, darea jos a regimului, ci am înrăutățit situația populației și am aduce țara în pragul colapsului economic, ceea ce destabiliza Eritrea și regiunea și ar uh, reprezenta o platformă pentru extremismul islamic. Uh, și, de asemenea, situația drepturilor omului s-ar înrăutăți. Deci, cred că ar trebui să uh, facem o comparație foarte atentă a argumentelor pro și contra ale suspendării ajutorului umanitar. Aș dori să spun acum câteva cuvinte în legătură cu procesul de la Cartun. Um... Uh, foarte pe scurt, spune doamna președintă, pentru că trebuie să încheiem la 12.30 și aș dori să dau cuvântul invitațiilor noștri pentru a răspunde. Yes, very briefly. Deci foarte pe scurt. Oui, euh, de la part euh, de la commission DEFCO, je voudrais euh, répondre puisque c'est nous qui nous occupons de la mise en œuvre des projets. Aș dori să răspund din partea comisiei AFCO pentru că noi ne ocupăm de punerea aplicare a proiectelor, uh, de monitorizarea uh, acestora, a punerilor în aplicare. Volumul uh, bugetului pentru cooperare este foarte limitat și cooperarea în contextul Eritrei este foarte dificilă, dar delegația primește sistematic acum permisele de călătorie pentru uh, a supraveghea uh, modul în care sunt puse în aplicare proiectele pe teren, deci deja e important acest lucru. Acum două săptămâni a ajuns pe Um, în Eritrea o misiune externă de supraveghere și avem și patru proiecte majore în cadrul al 10-lea Fond European de Dezvoltare și în momentul de face se face o evaluare la jumătatea perioadei um, în legătură cu până în aplicarea 3 din 4 proiecte. Deci acordăm multă importanță uh, Uh, acestor uh, proiecte. Facem tot ce ne stă în putere pentru a evita ca uh, fondurile să treacă pe la guvernul central, pe cât posibil în contextul din Eritrea. Deci urmărim ce se întâmplă cu aceste fondurile, fonduri îndeaproape și în ianuarie 2015 s-a deplasat chiar o misiune a Curții Europene de Conturi la Asmara pentru a se asigura de regularitatea operațiunilor financiare. Deci, uh, suntem preocupați ca și dumneavoastră de uh, buna supraveghere uh, a alocării fondurilor. Dorim să ne asigurăm că acestea ajung cu adevărat la populație, pentru că asta dorim, să sprijinim populația din Eritrea, să creăm locuri de muncă în această Uh, perspectivă um, eventuală a demobilizării tinerilor în februarie, ei trebuie să aibă perspective de viitor, uh, să găsească un loc de muncă în Eritrea, pentru că dacă nu, chiar dacă nu va exista serviciul uh, militar obligatoriu, vor pleca pentru că nu vor putea supraviețui. Mulțumesc! La comision, Vă mulțumesc! Mulțumesc Comisiei pentru intervențiile care mie mi s-au părut că au completat intervențiile invitațiilor noștri. Și acum Aș dori să vă dau cuvântul. Nu mai avem foarte mult uh, timp la dispoziție. Fiecare dintre noastre are la dispoziție două minute. Thank you. Vă mulțumesc. The, the The floor was now for Doamna președintă, dădusem cuvântul doamnei Ankenbrand în primul rând, două minute și apoi domnului Solomon un, un minut pentru doamna Lochwiller. Expertul din partea Serviciului European de Acțiune Externă nu a dat niciun răspuns în legătură cu procesul de la Khartoum ar fi o idee bună dacă ar putea să ne transmită aceste răspunsuri în scris. Vă mulțumesc. Doamna Ante are cuvântul. Vă mulțumesc. În ceea ce privește crimele împotriva om- um- omenirii, mandatul comisiei noastre nu a, a cuprins anchetarea acestor, acestor crime. n am, am evaluat doar încălcarea drepturilor omului. Consiliul, în momentul în care a prelungit acest mandat în iunie, l-a schimbat și ne-a cerut să mm, anchetăm și încălcările la, mm, mm, large ale drepturilor omului în Eritrea pentru a vedea dacă este vorba și de crime împotriva umanității. Deci în, în al doilea mandat ni s-a cerut să analizăm și crimele împotriva umanității și raportul final îl vom transmite în iunie anul viitor Consiliului ONU pentru drepturile omului. În ceea ce privește intimidările, intimidarea care a fost prezentată acestei comisii, într-adevăr, comisarii au fost intimidați în Geneva, de asemenea, martorii care au cooperat cu această comisie de anchetă pe parcursul investigațiilor de, uh, drept, drept urmare, uh, protecția martorilor uh, reprezintă o preocupare esențială pentru comisia noastră și am adaptat procedurile necesare care să garanteze protecția acestor persoane, însă întotdeauna trebuie să ne bazăm pe contribuția țărilor unde intervievăm aceste persoane. Și poate un ultim comentariu în ceea ce privește cooperarea și uh, implicare, noi considerăm că implicarea într-un dialog cu autorităților este binevenită dacă îmbunătățește cooperarea. Noi vom încerca să discutăm în continuare cu Eritrea. Am, am uh, luat notă de propunerile de modificare a Constituției și așa mai departe, însă mărturile mm, primită până acum ne indică că foarte puține lucruri s-au modificat. Noi am reiterat apelurile de a ajunge la o modificare tangibilă, pozitivă a situației drepturilor omului în Eritrea, pentru că doar așa uh, putem să continuăm uh, implicarea cu această țară. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Solomon. Aveți la dispoziție un minut pentru remarcile finale the final thing. I just want to say uh, we do have uh, programs for those who are in. Vă mulțumesc. Aș dori să vă spun că uh, avem programe dedicate refugiaților. Întotdeauna îi sfătuim să rămână în taberele de refugiați din uh, Sudan și din Etiopia. Întotdeauna le atragem atenția asupra riscurilor uh, tra- aduse de traversarea deșertului Sahara sau Mării Mediterane. Și apoi, în ceea ce privește, dacă vă interesează opinia mea vis-a-vis -vis de procesul de la Khartoum, este o glumă acest proces. Pentru că pe parcursul acestui proces, 14 uh, oameni au fost uh, eliberați, 14 oameni răpiți și de fapt nu prea interesează acest proces, deci mie mi se pare că este o glumă. Și cam atât din partea mea. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Uh, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul astăzi. Aș dori să mulțumesc reprezentanților uh, comisiei, secretariatului. Uh, mulțumesc colegilor care au fost prezenți astăzi o zi bună tuturor și uh, toate, toate aceste dis- uh, discuții se vor reflecta în rapo- rapoartele redactate de comisia noastră. Următoarea reuniune